Hello everyone! Bună ziua tuturor! Dacă doriți să luați loc pentru a putea începe discuțiile în această după-amiază, domnilor și domnilor, bună ziua tuturor, bine ați venit! Întâi de toate, permiteți-mi să urez bun venit, domnule Gabriel, comisar desemnat, cu un portofoliu propus de doamna van der Leyen, președinta desemnată a Comisiei. Portofoliul deci dedicat inovației și tineretului. Doamna Marhan este șefa Comisiei pentru Cultură și Educație și bun venit și membrii Comisiei Cultură și Educație, pentru că această audiere se desfășoară împreună cu cele două comisii, ITRE și Cultură. Bine ați venit tuturor! Și Bun venit tuturor celor care ne urmăresc pe site-ul Parlamentului, unde reuniunea de astăzi este transmisă în direct. Comisia ITRE este responsabilă de această audiere pentru că este responsabilă pentru politica europeană de cercetare și inovare și noi știm cu toții că acestea stau la baza creșterii durabile triunghiul de cunoștință, educație, cercetare și inovare este de fapt un triunghi esențial dacă vrem să fim lideri către o nouă lume digitală și o planetă mai sănătoasă. Așa cum președintele ales al Comisiei, doamna van der Leyen, a prezentat în agenda sa. În ceea ce privește audierea din această seară, să vă dau câteva elemente concrete conform, conform principiilor pentru aprobarea comisarului, vom evalua comisarul desemnat pe baza a trei elemente, competențe generale, angajament la nivel european și independență personală. De asemenea, vom evalua măsura în care își cunoaște portofoliu, abilitățile de comunicare, înainte de această audiere comisară desemnată a răspuns în scris la un chestionar cu întrebări pregătitoare, răspunsuri care au fost distribuite în toate limbile membrilor Parlamentului. Comisia pentru Afaceri Juridice nu a avut nicio obiecție pentru, audierea, pentru organizarea acestei audieri. Vom prima dată da cuvântul 15 minute doamnei Gabriel, la finele reuniune, doamna Gabriel va avea încă 5 minute pentru remarcile finale. După prezentarea sa introductivă, vom avea 25 de minute pentru membrii ambelor comisii. Fiecare membru sau fiecare întrebare va avea un interval de 5 minute cu un minut pentru întrebare, două minute răspuns din partea comisarei desemnate, după care o întrebare suplimentare un minut și răspunsul un minut. Deci 1-2-1-1 este structura. Și împreună cu colega mea președinte vom uh, veghea să fie respectat acest timpul. Întrebarea suplimentară trebuie să aibă legătură cu prima întrebare. Deci dacă încercați să veniți cu o întrebare absolut diferită, va trebui să vă oprim pentru că acestea sunt regulile și rolul nostru este să ne asigurăm că sunt respectate. Deci avem o primă rundă de șapte întrebări puse de reprezentanții grupurilor politice, coordonatorii ambelor comisii, după care o a doua rundă cu 18 întrebări care sunt distribuite între grupurile politice, inclusiv reprezentanții ai membrilor neafiliați. Avem regim lingvistic complet astăzi, prin urmare fiecare dintre dumneavoastră își poate folosi limba maternă și nu uitați că intervențiile dumneavoastră vor fi traduse în mai multe limbi, prin urmare vorbiți într-un ritm normal, vă rugăm și cu ajutorul interpreților totul se va desfășura fără probleme. Mulțumim și acum dăm cuvântul colegei Sabine Verhaen pentru a face câteva observații introductive. Einleitung und dafür. Mulțumesc, doamna Valean, pentru introducere și pentru faptul că ați explicat cât se poate de clar cum se va desfășura această audiere. În numele Comisiei pentru Cultură și Educație, doresc să o salut și eu pe uh, comisarul desemnat, doamna Gabriel. După cum știți, uh, comisia noastră este responsabilă pentru cultură, educație, tineret și sport, deci acele domenii care uh, sunt de competență și sunt foarte importante pentru domeniul care v-a fost alocat. De aceea, vreau să spun că cultura și educația, dar și cercetarea, din păcate, nu uh, mai sunt numite în mod explicit în uh, numele portofoliului, Educația, sportul, cultura sunt însă domenii de competență ale acestui portofoliu și sunt uh, valabile pentru toate grupele de vârstă, nu doar pentru tineret. M-aș bucura dacă acești termeni s-ar bucura de mai multă importanță în titlul portofoliului și în activitatea dumneavoastră. În fața noastră se află multe provocări, uh, dar și șanse. De exemplu, cum dezvoltăm un uh, spațiu de educație european eficient, de asemenea, cum construim programe culturale și de educație mai bune, cum uh, vom uh, putea să lucrăm mai eficient în domeniul sportului, cum abordăm tineretul și în ce măsură le îndeplinim uh, așteptările în domeniile care sunt importante pentru ei. Doresc să vă mulțumesc pentru răspunsurile scrise pe care ni le-ați furnizat la întrebările pe care vi le-am transmis și mă bucur pe pentru următoarele trei ore, pentru că în aceste ore vom avea ocazia să aflăm odată în plus părerile dumneavoastră cu privire la toate domeniile uh, care ne interesează, uh, de asemenea cele de competența ITRE. Sunt uh, convinsă că toate întrebările vor găsi răspunsul și ne bucurăm să avem o discuție interesantă cu dumneavoastră. Vreau să vă reamintesc că doamna Vălean și cu mine vom respecta cu strictețe timpul alocat, pentru că 5 minute um, sunt foarte importantă a fi respectate pentru a putea să ne încadrăm în uh, timpul acordat. Mulțumesc, Sabine. Doamna Gabriela, acum suntem gata să vă ascultăm timp de 15 minute. Vă rog. Благодаря. Уважаема госпожо председател, Bună ziua, stimată doamnă președintă Adina Văleana Uh, Adina Ioana Bălean, doamna Sabine Ferhaien, stimați uh, eurodeputații, membri ai celor două comisii de cercetare uh, și industrie și de cultură și de educație, stimați coordonatori, dragi colegi. Uh, când veneam înspre sala de audiere, mi-am amintit cum în 20 uh, iunie 2015 parcurgeam uh, același culoar. A fost aceeași tip de ședință spre care mă îndreptam. În ultimii trei ani am lucrat în spiritul cooperării și pentru viitorul digital al Europei și de aceea aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor, să mulțumesc Parlamentului European și tuturor cu care care am uh, uh, colaborat pe zeci de dosare digitale. Au fost uh, mm, a fost vorba de zile, câteodată chiar nopți, dar a meritat efortul. Am avut uh, dezbateri uh, rodnice cu mulți dintre dumneavoastră și îmi doresc ca această cooperare să continue. Aș dori să mulțumesc uh, de asemenea și guvernului bulgar și premierului Boico Borisov pentru că m-a, mi-a încredințat încrederea. Ei m-au numit comisar desemnat. Aș dori să mulțumesc și doamnei von der Leyen, președintei alese, pentru hotărârea ei de a reuni inovarea și cercetarea împreună cu educația, cultura, Uh, sportul și uh, tineret. Și îi mulțumesc și pentru că m-a numit pe acest uh, portofoliu vast. Uh, nu din întâmplare am început cu piața unică digitală și mă bucur de faptul că multe din uh, inițiativele din uh, portofoliul precedent vor putea fi continuate și sper ca în dialogul din această seară să găsim noi instrumente, noi idei pentru cercetătorii noștri, pentru universitari, pentru dascăl, pentru atleți, pentru tineri, pentru artiști și pentru creatori. Mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru a uh, îndeplini aceleași obiective, respectiv să creăm acest spațiu european al cercetării, educației, inovării, culturii și al sportului, care să se ridice la înălțimea așteptărilor tinerilor și a cetățenilor europeni. În acest spirit, uh, voi fi fidelă abordării mele. Pentru mine, în centrul politicii se află persoanele, cetățenii nu fac nicio descoperire, nicio uh, diferență între țări mari și țări mici. Nu cred că ar trebui ca nimeni să fie lăsat în urmă și uh, aș dori să am uh, o abordare cât mai neconvențională. În franceză, este o uh, mare onoare pentru mine. Mă prezint astăzi uh, cu multă modestie în uh, calitate, deci pentru postul de uh, membru al Comisiei Europene însărcinat de cercetare de inovare, educație, cultură, tineret și sport. Uh, pentru mine înseamnă începutul unui nou parteneriat uh, care sper că va fi durabil și fort la fel de puternic ca în uh, mandatul trecut. Aș dori să continui acest parteneriat cu ocazia angajamentului pe care l-am asumat în fața dumneavoastră cu ocazia uh, audierii anterioare. Îmi doresc să luptăm pentru Europa mai inclusivă, să nu lăsăm uh, de căruță niciun cetățean european și mă gândesc în primul rând la milioanele de tineri europeni care sunt am, uh, amenințat, uh, amenințați cu sărăcia și cu excluziunea. Uh, Uh, portofoliul pe care mi l-a încredințat doamna von der Leyen este foarte uh, uh, important. El acoperă cercetarea fundamentală, dar și cultura, promovarea inovării uh, și educația, sportul pentru toți și, bineînțeles, tineretul european, care este atul nostru principal. Acest portofoliu uh, conține programe foarte importante precum Orizont Europa, Erasmus, uh, Europa Creativă, Discovery U, uh, Corpul European de Solidaritate. E vorba despre un uh, ansamblu coerent și nouă ne va eh, reveni eh, datoria de a găsi sinergiile necesare pentru ca acest portofoliu să funcționeze. Nu va fi ușor. Numitorul comun eh, al acestor domenii numeroase este că îi afectează pe cetățenii europeni în viața lor de zi cu zi. Încarnează Europa talentelor, dar și Europa inimilor. Pentru prima dată, în ce privește Europa Talentelor, uh, politicile din triunghiul uh, cunoașterii sunt reunite în același portofoliu, educație, cercetare și inovare sunt condițiile prealabile pentru creștere și pentru durabilitate. E vorba și de condiții indispensabile dacă dorim să uh, înfăptuim uh, tranziția ecologică, socială și economică pe care trebuie să o uh, desăvârșim pentru a face față schimbărilor climatice, evoluțiilor tehnologice și demografice. Aceste politici beneficiază de uh, uh, consilierea Centrului de uh, Cercetare. Uh, cunoaștem foarte bine aceste talente. Este vorba de cercetătorii, uh, studenții noștri, noștri întreprinzătorii, creatorii noștri. Această Europa a talentelor formează un uh, ansamblu armonios cu Europa inimilor. Europa care îi însuflețește pe tinerii noștri, pe artiști, pe creatori, în toată diversitatea lor, pe sportivilor, indiferent de disciplina sau de, sau de nivelul lor, sau patrimoniul nostru cultural în toată bogăția sa. Și deci aș dori foarte pe scurt acum să vă prezint Uh, principalele provocări cu care uh, mă voi confrunta. În primul rând, o primă provocare. Uh, Uh, păstrarea poziției Europei în calitate de lider mondial în uh, domeniul științei. Nu reprezentăm decât 7% din populația mondială, însă 20% din cercetare și dezvoltarea din lume și un sfert, uh, o treime, pardon, din publicațiile științifice care sunt publicate în Europa. Mai mult decât SUA și China, care vin însă repede din urmă. Și deci este foarte important ca Europa să păstreze acest rol de lider, pentru că cercetarea reprezintă materia primă necesară a cunoașterii. Avem un exemplu excelent cu acest uh, Consiliu European al Cercetării. Și această provocare merge mână în mână cu un paradox. Pentru a menține locul Europei uh, la răscrucea Uh, cunoștințelor, trebuie să menținem programul cadru de cercetare ca el să fie uh, deschis uh, și coerent precum astăzi. În primul rând, o altă provocare, să încurajăm întreprinderile inovatoare. În Europa există foarte multe astfel de întreprinderi, dar ele nu reușesc să se dezvolte suficient. O companie care trebuie să plece ca să se dezvolte, duce cu ea soluții inovatoare, locurile de muncă și impactul său social și economic. Crearea unui consiliu Consiliul European al Inovării, pe lângă Institutul European de Inovare și de Tehnologie, este un răspuns la această provocare. Trebuie să ne asigurăm că asigurăm uh, condițiile uh, adecvate pentru uh, cercetătorii noștri, pentru startup-uri, pentru IMM-urile europene. O a treia provocare. Trebuie să transformăm faimosul widening în partajare. Fragmentarea în domeniul cercetării și al inovării este o realitate și avem doar câteva excepții asistăm adesea la un cerc vicios, avem puține investiții locale, avem salarii scăzute și asistăm la exodul creierelor. Sigur că soluțiile nu sunt facile, însă tendința este pozitivă. Această fractură, această discrepanță uh, se reduce văzând cu ochii. Cu ocazia zilelor pentru cercetare și inovare, m-au inspirat uh, poveștile pe care mi le-au spus cercetătorii care sunt implicați în proiecte de parteneriat. Uh, mi-au spus că trebuie să spargem combatem acest uh, cerc vicios și trebuie să încurajăm parteneriatele. Uh, doresc să stimuleze această dinamică din care să câștige toată lumea. A patra provocare, să implicăm mai mult cetățenii și regiunile. Nu vom avea o Europa puternică fără ca cetățenii europeni să înțeleagă, să susțină și să împărtășească obiectivele noastre comune. Bineînțeles, asta reprezintă o provocare pentru toată Comisia Europeană, însă va fi o onoare pentru mine să asum acest portofoliu care este lângă cetățean. Și deci uh, voi depun eforturi considerabile. Vă invit uh, să mă susțineți în uh, inițiativele pe care le voi prezenta pe această cale. O a cincea provocare, uh, care vine după a patra, și este un eco al rolului politic numit de către doamna von der Leyen. Domeniile portofoliului meu sunt foarte aproape de cetățean, însă e la fel și în ceea ce privește frontierele. Uh, amploarea portofoliului meu îmi va permite să uh, țes uh, legături cu partenerii internaționali. Mă gândesc, bineînțeles, la Balcanii uh, Occidentali, dar și la țările din Africa și din sudul Mediteranei și care fac parte din parteneriatul estic. Cu ocazia acestei audieri sper să putem aborda și alte situații din alte țări. A șasea provocare, cultura. Așa cum a demonstrat în 2018 anul patrimoniului cultural european, cultura noastră, în diversitatea sa, ne definește pe noi în calitate de europeni. Uh, definește sufletul nostru european. Cultura noastră uh, este terenul uh, sau se bazează pe valori comune. Noi dorim ca persoana umană, ființa umană, să află, se afle în centrul Uh, preocupărilor noastre. Prin păstrarea patrimoniului, prin sprijinul acordat artiștilor, vom continua să construim societăți europene mai unite și mai liniștite, mai puternice, într-o lume care este tot mai imprevizibilă. A șaptea provocare coincide cu provocarea, provocarea dumneavoastră. Trebuie să obținem un buget important în toate aceste domenii pentru următorul cadru financiar. Uh, și aș dori să vă asigur că eu voi fi o aliată tenace și neobosită. Și, în fine, un ult, o ultimă provocare, locul femeilor în uh, domeniile acoperite de către portofoliul meu. Știți că este un subiect foarte important pentru mine. Aș dori doar să vă spun că uh, implicarea mea uh, va rămâne uh, foarte puternică uh, în acest nou mandat. Domnilor și domnilor eurodeputați, voi continua, mă angajez să continuez să pun cetățeanul în miezul activității mele politice, uh, să avem uh, politici cu adevărat inclusive. Dar înainte să aprofundim, aprofundăm uh, anumite aspecte, aș dori să-mi iau un angajament ferm în fața dumneavoastră. Lumea s-a schimbat, anumite scheme prestabilite trebuie să fie revizuite, trebuie să păstrăm anumite aturi, dar trebuie să ne gândim dacă avem slăbiciuni și să le corectăm. Și deci, Mă gândesc la inițiative uh, care să fie mai neconvenționale. Trebuie să ne gândim, uh, să gândim uh, în mod inovator, disruptiv, să țesem legături între aceste compartimente instituționale pentru a făuri viitorul nostru cu toți actorii, începând cu colegii mei comisari și cu dumneavoastră, dar ascultând cu mare atenție tot ce ne spun toți actorii și factorii implicați. Cu alte cuvinte, mă angajez să vin cu inovare inovare și cu tinerețe în acțiunea noastră comună, uh, ascultând, cooperând în uh, folosul tuturor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamnă Gabriel. Acum colegii de la coordonator din comisiile ITRE și CULT vor avea cuvântul. Aveți un minut fiecare dintre dumneavoastră pentru întrebări, după care doamna Gabriel va avea două minute pentru fiecare răspuns și dacă vreți să adresați o întrebare suplimentară pe același subiect, mai aveți un minut suplimentar și doamna Gabriel un minut să răspundă. Doamna Soidrova, pentru început, coordonatorul pentru cultura pentru Comisia CULT din partea PP-ului. Doamna Șoidrova, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și pentru răspunsurile detaliate și concrete la întrebările noastre scrise. Sunt de acord cu ce ați spus și dumneavoastră. Cultura este în ADN-ul Europei. Cercetarea și educația trebuie să rămână împreună. Acesta este motivul pentru care noi, membrii Comisiei Cult și experții noștri, simțim că în Europa e nevoie de cultură, educație și cercetare. În titlul portofoliului dumneavoastră, în denumirea portofoliului dumneavoastră, se regăsesc termenii inovație și tineret subiecte foarte importante pentru viitorul cetățenilor noștri, însă această denumire nu reflectă în totalitate amploarea portofoliului dumneavoastră, educație, tineret, cercetare, cultură și sport. Cum vă veți asigura că toate aceste domenii de politici se vor bucura de atenția necesară? Puteți să vă prezentați principalele priorități în acest portofoliu vast? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gabriel! Mersi beaucoup, madame. Mulțumesc, doamna Saidrova, pentru această întrebare. Sper că voi putea să acoper toate aceste priorități. Pe măsură ce ne ocupăm de conținutul acestui portofoliu, pe măsură ce vedem că avem cercetare, inovație, cultură, uh, sport și tineret, toate în sfârșit reunite în același portofoliu, înțelegem că avem o mare provocare și o oportunitate. Cum am spus, provocarea este să nu mai lucrăm pe structuri tip siloz, Aici mă refer la partea cultură, educație, tineret și sport. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce avem noi ca plus valoare, cu valoare plus valoare europene, să ne ajute să mergem mai departe și să ne asigurăm că în viitorul cadru Orizont Europa, cercetarea ne va ajuta să facem față provocărilor globale. Dar cum să facem față provocărilor globale dacă nu avem tineretul alături de noi și competențele necesare datorită educației pentru a-i forma? Prin urmare, doresc să subliniez încă de astăzi posibilele sinergii între ceea ce avem noi la cultură, educație, tineret, sport și cercetare și inovație. Există multe posibilități aici. Vorbesc în cadrul programului Orizont Europa. Sinergii cu Creative Europe, sinergii pentru industriile creative și culturale, sinergii între cercetare, spațiul european al cercetării, pe care vreau să-l revitalizez, și inovarea cu cel de-al treilea pilon, Consiliul European al Inovației. Și vreau să insist și pe noua idee de a avea un spațiu European al Educației. Încă de pe acum trebuie să integrăm inclusiv dimensiunea cercetării în noul concept al universităților europene. Iată prioritățile. În cadrul Orizont Europa aș vrea ca cei trei piloni care răspund unor logici diferite să fie exemplu pentru cetățeni și în cadrul educației și culturii să promovăm idei care să permită implicarea tinerilor. Mulțumesc! Aveți o întrebare suplimentară? Da, mulțumim foarte mult pentru răspuns. Aș mai avea o întrebare suplimentară referitoare la buget. Știți, bineînțeles, că Parlamentul European a propus de trei ori să se crească bugetul pentru Erasmus Plus și pentru Erasmus în noua perioadă. Cum intenționați să creșteți eficiența acestui program? Ce noi inițiative vreți să susțineți? Pentru că este un program absolut esențial pentru studenți, inclusiv pentru cei din formarea profesională, dar și pentru profesori. Cum intenționați să creșteți implicarea în acest program? Mulțumesc, doamna Gabriel. Susțin ferm triplarea bugetului, așa cum a fost propusă de Parlamentul European și asumat de președinta aleasă drept angajament dintr-o perspectivă politică. După ce mă voi întâlni cu miniștrii educației pentru a transmite mesajul nostru, e important să avem discuții aprofundate cu miniștrii de finanțe. Voi face acest lucru. Nu e un lucru obișnuit, normal, pentru cercetare, pentru mm, inovație, e neapărat esențial să-i convingem pe cei care vor lua decizia finală să ne susțină. Apoi, programul Erasmus este un simbol de care suntem mândri și acum trebuie să ne asigurăm că este mai inclusiv. Voi susține toate măsurile care vizează creșterea inclusivității. În ceea ce privește uh, studenții, cei care sunt în formare profesională și profesorii, inclusiv formarea în domeniul lingvistic, pentru că astăzi avem nevoie și în cadrul Erasmus, uh, cel puțin jumătate dintre studenți învață limbi străine. În plus, susțin un Erasmus verde, pentru că tinerii noștri ne-au transmis un mesaj foarte ferm mediul, schimbarea obiceiurilor necesită acțiuni și iată o idee concretă în acest sens. Mulțumesc! Domnul Nica, acum, în calitate de coordonator SND pentru ITRE. Domnul Nica, un minut. Președintă, doamna comisar de semnat, uh, bună seara și bine ați venit. Am câteva întrebări la care aș dori câteva răspunsuri foarte concrete. În privința unei eventuale și uh, previzibile dispute între Parlament uh, și Consiliu, ceea ce privește bugetul alocat programului Horizon Europe, de partea cui veți fi? A Parlamentului care a cerut 120 de miliarde de euro sau a Consiliului care probabil uh, va cere mult mai puțin? De asemenea, cum veți rezolva această problemă a nesincronizării între problemele bugetare nesoluționate și uh, planificarea strategică a misiunilor și parteneriatelor operațiune care deja se află în desfășurare? De asemenea, am, uh, am o întrebare. Când uh, și cum intenționați să desfășurați primul proiect pilot pentru evaluare anonimă? În 2020 sau uh, într-o perioadă ulterioară și mai ales când? Iar în ceea ce privește cercetarea, avem o problemă. Uniunea Europeană nu reușește să se transforme în produse comerciale, în produse care să aibă o valoare adăugată rezultatele cercetării cum intenționați să adresați această problemă care uh, privează și cetățenii europeni și economia Uniunii Europene de rezultatele unei cercetări extraordinare. Mulțumesc. Gabriel. Concernant le budget, je me situe clairement du côté du Parlement européen. În ceea ce privește bugetul, eu voi fi în tabăra Parlamentului. Eu am spus că sunt pentru majorarea bugetului pentru programul uh, Europa, pentru că e foarte clar, uh, bugetul pentru Orizont Europa nu este o uh, cheltuială, este o investiție. Dacă vrem cu adevărat să ne șlefuim viitorul, avem nevoie de acest buget. Acest buget e pentru a face față provocărilor globale, tranziția digitală, schimbările climatice. Este un buget care ne va permite și să creștem productivitatea și competitivitatea noastră. 60% din creșterea economică în Europa se bazează pe cercetare și dezvoltare. 33% dintre uh, locurile de muncă create au fost create uh, pe baza acestor uh, activități unde cunoașterea are un rol important. E momentul să ne să unim rândurile. Deci eu voi susține poziția Parlamentului, dar aș dori să lansez și un apel comunității de cercetători uh, Uh, pentru a uh, ca cu toții să luptăm pentru același obiectiv. Trebuie să fim ambițioși, dar și realiști. Nu va fi ușor, dar va trebui să continuăm uh, pe această cale. În ceea ce privește planificarea strategică, misiunile și parteneriatele, problema mea sau dorința mea e ca Parlamentul să fie asociat. Știu ce s-a întâmplat cu ocazia negocierilor, dar pentru mine este foarte important ca astăzi, dacă ne punem de acord, de exemplu, ca să avem un nou principiu pentru parteneriat, să punem pe impact pe valoare adăugată, pe transparență, pe deschidere, iată, avem ocazia să uh, trecem de la vorbe la fapte. Și deci intenționez să cooperez foarte strâns cu Parlamentul European. Și chiar din ziua de astăzi, din momentul de față, nu voi aștepta ca misiunile să înceapă în 2021 pentru a uh, informa Parlamentul în legătură cu ce se întâmplă. Și de aceea am uh, propus pentru faimoasele mission boards, uh, consiliile de misiune, să numească o persoană care să fie interfața în comunicarea cu Parlamentul Parlamentul pentru a informa în legătură cu evoluțiile și deciziile luate. Un prim uh, proiect pilot, aș zice în 2020, dar uh, cred că trebuie să dau dovadă de modestie și să discut și cu echipa mea, pentru că nu aș vrea să-i mm, pun așa într-o situație de presiune maximă. Uh, Mulțumim, Nica, întrebare suplimentară? De mult, uh, cum ați spus, că veți încerca să lucrați cu Parlamentul, pentru că nu ne, ne plac surprizele, dar nu ne place să fim luați uh, prin surprindere. Uh, și aș dori să vă întreb, uh, uh, uh, cum vedeți, cu ce frecvență, cum va avea loc acest dialog intensiv cu Parlamentul pentru ca să putem să avem cele mai bune decizii? Și de asemenea, poate vă referiți și la ultima întrebare. Cum anume intenționați să răsturnăm această situație în care, deși avem o cercetare extraordinară în Uniunea Europeană, rezultatele cercetării nu se regăsesc așa cum ne-am dorit cu toții, nici în ceea ce privește rezultatele care le-ar putea avea pentru oameni, nici pentru industrie și pentru economie în general. Mulțumim, doamna Gabriel. În ceea ce privește dialogul cu Parlamentul și frecvența lui, am fost uh, foarte clară, va fi un dialog intens uh, și va începe cât mai repede cu putință. În ceea ce privește uh, rezultatele cercetării, va trebui să vedem ce am prevăzut în Orizont Europa, dar și ce avem în Orizont 2020. Și aici mă refer la Consiliul European de Inovare. Dacă dorim să trecem la faza următoare. Dacă ne dorim să avem produse uh, ale cercetării care să ajungă pe piață, trebuie să le susținem. Și asta facem prin uh, Consiliul European pentru Inovare. Dar va trebui să continuăm eforturile. Și uh, spuneați că cercetătorii uh, vă doriți ca cercetătorii noștri să fie uh, inovatori și uh, ca inovarea noastră să se bazeze pe cercetare și pe rezultatele cercetării, dar trebuie să depunem eforturi. Mă gândesc, de exemplu, la felul în care Consiliul European al Cercetării ar putea să participe concret la misiunile din al doilea pilon din Orizont Europa. Cu toții suntem de acord astăzi. Misiunile uh, pe care le-am uh, definit vor fi un bun public, dar va trebui să îi convingem pe cetățeni că e vorba de un proiect uh, necesar și util și voi investi energie în acest sens pentru a merge și mai departe aș dori să insist asupra posibilității de a derula o campanie de informare pentru a mă asigura că ă, știința merge în întâmpinarea tinerilor, a cetățenilor și de aceea intenționez să lansez o inițiativă Science Meet Regions, Science and School, pentru ca cercetătorii po- să poată să arate tinerilor rezultatele și să îi ă, inspire să opteze pentru această carieră. Thank you very much. a little uh, more... Mulțumesc foarte mult. Am permis mai mult timp pentru că domnul Ica de asemenea și-a scurtat uh, întrebarea suplimentară și acum dau cuvântul doamnei Fareng, coordonator din partea Comisiei CULT, uh, din partea grupului Renew. Doamne Fareng, vă rog. Le, le renforcement de... Consolidarea spațiului european necesită inovație și implicare culturia, monumentele noastre participă. Știți că am avut incendiul la Notre-Dame de Paris care a demonstrat acest lucru, implicarea emoțională. Avem un patrimoniu european afectat de multe schimbări. Există persoane care lucrează în acest patrimoniu. Implementarea patrimoniului sau luarea în considerare în politica europeană trebuie să fie multidimensională, trebuie să pornească din trecut și să se inspire din viitor accesibilitatea, adaptarea la uh, lumea digitală, mobilitatea artizanilor, pentru că trebuie să legăm trecutul și viitorul cu noile tehnologii. Cum intenționați să faceți față tuturor acestor provocări și oportunități pentru a consolida patrimoniul nostru și existența lui în viitor? Mulțumesc, doamna Gabriel. Madame Farhang, pentru votre question. Mulțumesc pentru această întrebare. Sunt absolut de acord. Patrimoniul cultural este un lucru unic și când ne uităm la succesul anului european al patrimoniului cultural, la miile de evenimente, la milioane de persoane care au participat, uh, vă invit să ne punem o întrebare. Cum să exploatăm acest succes? Cum să ne asigurăm că lucrurile vor evolua? De aceea, în anul european al patrimoniului cultural am avut o rețea incredibilă care s-a format, de la nivel local până la nivel european și am hotărât să creăm un forum referitor la patrimoniul cultural, care pe 15 octombrie se va reuni pentru prima dată și aș vrea să invit membrii Parlamentului să participe la această discuții pentru a vedea care sunt primele direcții de acțiune care se vor concretiza. Apoi, digitalizarea patrimoniului cultural este un lucru important. E foarte important. În Digital Day Tra am fost lansatoarea unei inițiative referitoare la digitalizarea patrimoniului nostru cultural. Sub 10% din acest patrimoniu este digitalizat în prezent și sunt multe eforturi de făcut la nivelul statelor membre. În ceea ce privește digitalizarea, evident că avem Europeana, am avut inițiative foarte bune împreună și e necesar ca acest spațiu să devină mai atrăgător pentru tineri, mai atrăgător pentru cei care nu au acces. O să mă gândesc foarte mult cum să garantez accesul la cultură pentru un număr cât mai mare de persoane. Pentru că o treime din cetățenii europeni declară că nu participă la activități culturale. Mă, îmi face teamă această cifră și o să insist pe primul pilon, să consolidăm inclusivitatea în patrimoniul cultural și asta se face cu ajutorul digitalului și cu ajutorul la noi parteneriate. M-am gândit la un parteneriat cu capitalele europene ale inovației. Majoritatea au prezentat în candidaturile lor proiecte care facilitează accesul la cultură. O să mă opresc aici. Gabriel. Mulțumim, doamnă Gabriel. Știu că încă sunt multe lucruri de spus. O întrebare suplimentară? Mulțumesc pentru răspuns. Partea aceasta digitală la care v-ați referit. Am o întrebare referitoare la repartizarea unui portofoliu care face separarea între cultură și digital, pentru că digitalul reprezintă mari oportunități și provocări în domeniul cultural. Mă gândesc la oportunitățile reprezentate pentru formarea unei sfere mediatice europene, subiect care, din păcate, nu se găsește în scrisoarea dumneavoastră de misiune. Care va fi rolul dumneavoastră și legătura cu doamna Silvi Gular, comisar desemnat, pentru a asigura luarea în considerare a culturii, care, dincolo de rețelele menționate, dincolo de aspectul oarecum industrial și de dezvoltare, nu poate să rămână o politică europeană oarecare. Mulțumim, doamna Gabriel. Asta se întâmplă în programul actual, Creative Europe. Am fost responsabilă cu programul media și comisarul Navratis de partea cultură. Asta n-a împiedicat buna funcționare. De aceea, pe baza experienței dobândite, e important să colaborez cât mai strâns cu candidata desemnată, doamna Gular. O să mă gândesc apoi la o serie de sinergii în propriul portofoliu, pentru că e nevoie de așa ceva. Vorbim despre media, despre cultură. Să nu uităm că în viitorul program Orizont Europa, în cadrul pilonului 2, provocarea globală, industria europeană vor aduce o nouă legătură între cultură, creativitate și societate inclusivă. E important în acest cadru să vedem ce putem face, mai ales când avem în vedere laboratoarele de inovare creativă, așa cum sunt ele prevăzute în Creative Europe. Cum să creăm sinergii? Asta are legătură cu partea mediatică și se realizează prin proiecte pe care acum le finanțăm datorită evoluției digitale. Uh, au apărut noi forme de comunicare. Există și amenințări Există creatorii uh, care se ocupă de drepturile de autor și care știu despre ce vorbesc, deci trebuie să identificăm aceste sinergii. Mulțumesc, întrerupe doamna președintă. Există lucruri care nu și-au primit răspunsul, e adevărat, dacă vreți, puteți să le abordați în intervenția finală. Doamna Ienbo acum coordonator pentru verzi în Comisia Cultură. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gabriela. Bună seara și mulțumesc uh, Europa nu are doar uh, un mod de viață, o cultură unică sau o geografie și în răspunsul dumneavoastră scris spuneți chiar că ambiția Uniunii Europene este să respecte diversitatea Europei și toate culturile. Europa e bogată datorită diversității sale, însă știm cu toții că unele culturi sunt subreprezentate, disprețuite. Uh, e vorba de culturile importate, că e vorba de culturi care au ajuns în Europa din vechile colonii sau au fost importate mai există și alte uh, teritorii, precum teritoriile de peste mări, uh, zona rurală și așa mai departe, care nu au acces la uh, beneficii. Întrebarea mea este dublă. Cum vă veți asigura că aceste culturi vor uh, avea și vor găsi lorul în peisajul cultural european și apoi intenționați să uh, Uh, aveți un program pentru a lesni accesul acestor regiuni la programele uh, Comisiei, mai ales în domeniul sportului și al educației. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste întrebări. Diversitatea culturală este busola noastră toate acțiunile noastre de cooperare, dar și instrumentele existente, uh, se vor orienta în funcție de această busolă. Inclusiv în ceea ce privește programul Erasmus, avem proiecte care au ca scopul integrarea culturilor uh, uitate, a limbilor uh, minoritare sau regionale. Și Europa Digitală ne poate ajuta. Mă gândesc la o aplicație care se numește uh, Limbia Minoritare, un bun tovarăș de călătorie și care va permite cuiva să aibă acces la 600-800 de cuvinte care reprezintă un acces la cultura respectivă. Deci, să vedem cum prin noile tehnologii putem să ajungem la un număr cât mai mare de persoane. Bineînțeles, uh, apoi uh, programul Erasmus Plus trebuie să fie și mai inclusiv. După cum știți, pentru viitorul program am hotărât uh, să îl deschidem micilor organizații care pot să construiască parteneriate la scară mică pentru a spori șansele lor uh, să ajungă uh, pentru prima dată să facă parte din selecția pentru un proiect. Apoi, uh, capitolul sport accesul prin sport trebuie să fie consolidat. S-a dovedit că integrarea prin sport uh, a fost foarte eficientă. Mă gândesc mai ales la integrarea migranților avem uh, proiecte în curs, dar și în ceea ce privește prevenirea. Uh, pentru a preveni ca tinerii uh, respectiv să ajungă să se radicalizeze sau să trăiască izolație față de societatea în care trăiesc. Deci voi încerca să vedem cum noul program Erasmus va putea include și astfel de acțiuni. Nu mă refer la acces privilegiat, ci doresc să avem o participare egală în condiții egale pentru toată lumea și avem încă foarte multe de făcut. Am transmis uh, mesaje clare, dar acum va trebui să trecem de la vorbe la fapte. Aveți cumva o întrebare suplimentară? Da, da, mulțumesc. Am înțeles că susțineți multiculturalismul european. Cum intenționați să coordonați acesta cu portofoliul domnului Schinas, uh, care se numește că există doar un uh, mod de viață european? și că trebuie mai mult uh, să-l și protejăm. Și deci, care e uh, diversitatea culturilor care mai rămâne? Doamna Gabriel. Eu, mie nu-mi plac uh, cuvintele care se termină în ism, pentru mine nu contează cultul, culturalismul, ci diversitatea culturală. Uh, acesta este termenul pe care îl voi uh, uh, folosi eu. Împreună cu domnul vicepreședinte Schinas și cu protecția modului de viață european, vom avea la dispoziție acțiuni care ne vor permite nu să ocrotim în sens negativ, ci să transmitem mesaje care să permită unei comunități să fie mai aproape să simtă că aparține și că uh, participă la viața societății. Asta așteaptă tinerii de la noi. În domeniul educației și al culturii vom avea foarte multe proiecte. Mă gândesc, de exemplu, la Corpul European de Solidaritate. Ce minunat e să-i vedem pe toți acești tineri care merg uh, în străinătate, fac experiențe, să-i ajute pe copiii romi, pe copiii migranților, dar uh, își dau seama ce frumoasă și este o altă cultură dacă vă întâlniți cu cei care au făcut un stagiu Erasmus, mai bine de 70% spun că și-au dat seama de cât de importantă este valoarea culturii. Și deci, cred că trebuie să avem o abordare pozitivă și după aceea să întreprindem acțiuni care să ne permită să corectăm orice neînțelege. Înțelegere. Mulțumesc, domnul Borchia, coordonator uh, al grupului IDE la ITRE. Thank you very much. Uh, uh the European... Mulțumesc foarte mult! Industria creativă europeană are un buget de 165 milioane de euro. Peste uh, jumătate de uh, milioane de locuri de muncă au fost create de uh, industriile europene creative. reprezintă de asemenea o mare parte a pieței tehnologice. Dacă dorim să protejăm uh, locurile de muncă uh, din Europa, trebuie să promovăm uh, competiția la nivel global. Va trebui de asemenea să ne confruntăm cu noi provocări tehnologice și nu vorbesc numai despre reducerea emisiilor. Pentru a prezerva și pentru a îmbunătăți uh, supremația noastră tehnologică, este nevoie să avem uh, finanțe și resurse financiare corespunzătoare și de asemenea este nevoie de programe de aviație curate. Sunteți de acord cu această evaluare și dacă da, sunteți dispusă să vă angajați pentru a asigura că acest sector uh, este uh, finanțat uh, corespunzător astfel încât să-și mențină statutul de leadership la nivel internațional? Mulțumesc! L'aviation fait partie de ces secteurs. Aviația se numără printre sectoarele unde, datorită cercetării și inovației, putem înregistra progrese astfel încât să devină mai verde. Și programul Cer Curat, Clean Sky, are deja un trecut. E un program care le-a permis progrese semnificative. E un program care e acum în a doua etapă și, datorită inovației, are obiectivul să reducă cu 20-30% nivelul de emisii. Prin urmare, vreau să așez lucrurile în context. În momentul de față, aviația și acest parteneriat Clean Sky 2 face parte din parteneriatele instituționalizate. Temeiul juridic este articolul 185 187. Uh, este studiul unei analize de impact și sperăm să-l putem prezenta până la finele anului. Încă o dată, vreau să vă garantez că nu va fi luată nicio hotărâre fără ca Parlamentul să fie informat. Ce e important pentru mine este să ne amintim că parteneriatele pe care le dorim sunt parteneriate care să aibă un impact, care să fie importante pentru noi toți și care să ne permită să combatem provocări globale. Nu vreau să anticipez decizia finală, dar da, vă pot confirma că aviația se numără printre parteneriatele propuse pentru următoarea perioadă. Thank you very much. A follow-up question. Mulțumesc frumos. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Borchia? Is, uh, how do you plan... Vă rog să spuneți cum uh, vă gândiți să implicați IMM-urile în uh, regulile Uh, tehnologii de nivel înalt din Europa. J'accorde une attention particulière aux petites et moyennes. Acord atenție specială IMM-urilor și de aceea am vorbit despre programul Orizont Europa. În cadrul actual Orizont 2020 avem un regim de finanțare special pentru IMM-uri avem de asemenea alte instrumente pentru a le susține. Le ajutăm pentru a participa la consorții, le ajutăm prin Orizont Enterprise Europe pentru a-și pregăti propunerile. În viitorul program Orizont Europa, IMM-urile vor fi privilegiate în pilonul 3, care este inovația europeană, cu crearea Consiliului European al Inovației, Ambiția noastră este să creăm un ghișeu unic pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a le permite să ne propună produse, idei care să cauzeze întreruperi și să le ajutăm să intre mai repede pe piață. De asemenea, pot participa și la alte activități. Mă gândesc la Institutul European al Tehnologiei și la diferitele proiecte. Trebuie să existe sinergii între cele două. Uh, Mulțumesc, domnul Tosonovski, acum. Coordonatorul ITRE. Thank you. I will speak in my mother language. Voi vorbi în limba mea maternă. Sașco, nejdřív bych vám rád pogratulovat. Doamna Gabriel, voi începe prin a vă felicita pentru nominalizarea dumneavoastră. Consider că este o apreciere grozavă a activității dumneavoastră din mandatul trecut. Întrebarea mea, atunci când s-a negociat Horizon Europe, eu și colegul meu am reușit să introducem referirea la regiunile în transformare, care va exista acolo unde există un consum mare de cărbune. Cum vi se pare uh, relevanța uh, cercetării în domeniul științific și în ce măsură sprijiniți transformarea, respectiv tranziția, pentru că dacă nu s-ar întâmpla, ar fi o problemă. Veți sprijini astfel de proiecte atunci când uh, veți pregăti planurile dumneavoastră strategice și programul de lucru? Ui, je soutiendrai ce tip de... Da, da, voi susține acest gen de proiect și vă explic de ce. În regiuni, transformarea este o provocare, o provocare pe care avem în comun să reducem emisiile de CO2. Încă de acum, în cadrul Orizont 2020, investim în tehnologii în a captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon pentru a împiedica emisiile. Cercetările științifice sunt încurajatoare, dar evoluția tehnologică trebuie să uh, aibă loc. Deci, fără cercetare, fără inovare, nu prea văd cum vom putea ajuta aceste regiuni, mai ales pentru că, și aici trebuie să fim atenți la un lucru, avem o ambiție clară politică. Cu cercetarea și inovarea avem instrumente pentru a ajunge acolo, dar o inovație nu trebuie să se facă în detrimentul justiției sociale. Și mă gândesc la toate persoanele care locuiesc în această regiune. De aici apar provocările și de aceea avem și cealaltă parte a portofoliului. Cum să ne asigurăm că uh, oamenii vor avea competențele necesare? Cum să garantăm competitivitatea? Da, voi susține această inițiativă și cred că o să avem ocazia să discutăm un pic mai mult în detaliu. C'était la fin? Um, still have time. I was <laughs> settled on one minute. <laughs> If you want continue. Dacă îmi permiteți, aș vrea să continu pentru a încheia răspunsul. Susținem pentru că dumneavoastră v-ați referit la fondul de tranziție, pe bună dreptate, dar vreau să vă spun că noi deja am început, nu doar cu cercetarea în cadrul Orizont 2020, dar și cu platforma care a fost creată de vicepreședintele Șefcovici, care reunește regiunile vizate și care încearcă să găsească soluții comune împreună. Acesta a fost mesajul meu. Trebuie să ajutăm aceste regiuni, trebuie să avem competențe, educația va avea un rol esențial și trebuie să ne asigurăm că aceste regiuni se pot baza pe niște resurse pentru a nu-și pierde în totalitate competitivitatea. Mulțumim! Domnul Tosanovski, o întrebare suplimentară? ještě doplňující k Horizonu trochu z jiné oblasti, ale je to... Da, o întrebare suplimentară, de asemenea referitoare la Horizon Europe, dar dintr-o perspectivă puțin diferită. În ce măsură doriți să sprijiniți uh, proiectele uh, care vizează spațiul, precum Galileo, uh, Copernicus, care sunt o sursă de infrastructură fantastică în Europa și o oportunitate excelentă pentru tinerii cercetători, pentru startup-uri, pentru industria creativă. Sunt o șansă extraordinară pentru viitor și sunt proiecte de care Europa poate să fie mândră și niște realizări grozave ale Europei. Doamna Gabriel, spațiul este un lucru de o importanță strategică pentru Europa. 10% din PIB-ul european este legat de serviciile spațiale. Galileo Copernicus, ați menționat, sunt niște povești de succes ale Uniunii Europene și ne arată că prin investițiile făcute în cadrul uh, celui de-al șaselea și al șaptelea program Cadru Orizont, iată că putem ajunge la adevărate reușite. Deci le voi susține cu atât mai mult cu cât uh, potențialul lor este enorm, mai ales având în vedere noile tehnologii, dar mai ales pentru că serviciile spațiale permit deschideri pe noi piețe cu noi aplicații. Mă gândesc la două lucruri aici. Agricultura de precizie, serviciile spațiale pot să ne ajute enorm și tot ceea ce vizează gestionarea catastrofelor naturale. Și aici ar putea să fie extrem de util. După cum știți, se numără printre competențele portofoliului doamnei Golar și mă voi asigura că cercetarea și inovarea vor fi luate în considerare când va fi prezentată în detaliu această politică. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Matias, coordonator GUE în Comisia ITRE. Un minut, doamna Matias. Muito obrigada, bem-vinda, senhora comissária indigitada. Eu vou tentar fazer três questões muito rápido. Mulțumesc, doamna comisar desemnat. Am trei întrebări. Prima referitoare la Horizon Europe. Ați menționat faptul că Parlamentul uh, nu uh, a participat întotdeauna corespunzător la programele acestea. Avem acum uh, agenda pentru inovare strategică și, de asemenea, și alte programe care există în prezent. Puteți să oferiți Parlamentului garanții cu, o, cu privire la o implicare mai concretă, mai efectivă? De asemenea, Parlamentul este dispus să retragă propunerea și să vină cu o propunere nouă care să nu fie o reformare. Însă, sunteți dispusă să țineți cont mai mult de Parlament în calitate de legiuitor? A doua întrebare se referă la științele sociale, pentru că acestea uh, sunt preluate de către pilonul al doilea, dar adesea sunt neglijate. Puteți să oferiți mai multe garanții în sensul că Acestea nu ar trebui să fie neglijate în fața cercetării, dar uh, sunt foarte importante și la nivel politic. A treia întrebare, doamna Matias a fost întreruptă. Merci beaucoup. Mulțumim pentru uh, întrebările dumneavoastră, doamna Matias. Am uh, dat câteva indicii, dar confirm acest lucru. Aș dori ca Parlamentul să fie pe deplin asociat <clears throat> în ceea ce privește planul strategic, dar și misiunile și parteneriatele și cooperarea internațională. Așa cum spuneam deja, e foarte important pentru mine să vă informez. Vă reamintesc că atunci când vom discuta despre uh, planul strategic, am căzut de acord că trebuie împreună să identificăm proiectele care reprezintă valoare adăugată pentru Uniunea Europeană, proiecte care răspund unor provocări precum uh, schimbările climatice sau uh, era digitală. Dar doresc să vă asigur că voi fi pe deplin la dispoziția dumneavoastră. Uh, așa cum spuneam, uh, voi începe consultările și uh, voi încerca să ținem cont de întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește propunerea privind Institutul European al Inovării și Tehnologiei, știți de ce am propus reformarea? Pentru că dorea mai multă claritate și mai multă vizibilitate. Institutul face parte din Orizont 2020 și va face parte și din Orizont Europa. Va trebui să-l pregătim, să nu așteptăm ultima clipă a fost deja modificat considerabil în 2013. În prezent însă trebuie să îi aducem noi modificări pentru a asigura o tranziție lină spre noul program. Nu știu care va fi decizia Știți că există posibilitatea, în cadrul programării politice al noului colegiu al comisarilor, să hotărască care sunt uh, dosarele care pot rămâne sau pot fi retrase. Uh, sigur, cu respectarea rolului Parlamentului și a Consiliului uh, în calitate de colegiuitori. Dar eu voi rămâne la dispoziția dumneavoastră și țin să vă asigur că voi coopera strâns cu dumneavoastră pentru a obține un regulament bun care să permită acestui institut să își îndeplinească misiunea care este strâns legată de triunghiul uh, cunoașterii, educarea, cercetarea și inovarea. În ce privește științele umane și sociale, aici e foarte clar. Aș dori ca ele să figureze de-a lungul programului Orizont uh, uh, Europa, nu doar în misiuni. Trebuie să le integrăm și în primul și al treilea pilon. Nu aș vrea să avem, le avem așa puse într-o căsuță separată, ci de fiecare dată să ținem cont de ele atunci când încercăm să inovăm în al treilea pilon sau când vom avea uh, misiuni în al uh, doilea pilon. Mulțumesc foarte mult. Întrebare suplimentară din partea doamnei Matias. Vă mulțumesc. Doresc uh, să mă alătur colegilor care au adresat întrebări suplimentare care nu se refereau neapărat la prima întrebare adresată. Și aș vrea să mă refer la drepturile omului. În articolul 100 36 din Convenția privind drepturile omului se face referire la faptul că nu uh, este admisibilă finanțare în uh, domeniul cercetării acolo unde există încălcări ale drepturilor omului, respectiv ale statului de drept. Uh, în Horizon 2020 vorbim de 10 milioane de euro care au fost investiți către industria militară israeliană și s-a încheiat și o convenție cu Marocul, un acord și, după cum știți, există și acolo conflicte. Cum vă doriți să protejați drepturile omului și cum vă gândiți să evitați ca uh, fondurile publice să fie folosite în zone unde uh, sunt aduse astfel de reproșuri? Uh, da, într-adevăr, e a treia întrebare complet diferită de primele două. Dar să zicem că n-am auzit. Doamna Gabriel, da, trebuie să respectăm și să ne bazăm pe fapte. Deci, dacă privim informații în legătură cu faptul că lucrurile nu merg cum trebuie, să ne asigurăm că decizia rămâne picioare bazată pe principii etice. N-am detalii suplimentare în ceea ce privește Marocul, dar știu la ce vă referiți când vorbiți despre Israel. E clar că nu vrem uh, bunuri cu utilizare dublă, vrem să excludem orice aplicare militară, dorim doar utilizare civilă, apoi respectarea principiului uh, teritorialității și posibilitatea de a avea și parteneriate cu mediul de cercetare, cu cercetătorii din Israel Israel cu care cooperăm în domeniul sănătății, al apei, al informaticii și așa mai departe. Dacă o regulă nu este respectată într-un domeniu, să excludem posibilitatea de a coopera în alte domenii. Și deci, aș dori să uh, adun câteva informații în legătură cu situația la care vă referați și apoi vă voi răspunde în scris. Mulțumesc foarte mult și eu acum voi da cuvântul domnului Schweinheimer pentru a modera următoarea rundă de întrebări. Următoarea oratoare de pe lista noastră este doamna Hena Virkunen din partea PPE-ului. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar desemnat. După cum știți, Horizon Europe este un program crucial pentru prosperitatea europeană și pentru dezvoltarea durabilă, iar implementarea acestui program ambițios va reprezenta o piatră de hotar pentru mandatul dumneavoastră. După cum spuneam, am început o nouă eră de colaborare între instituții în uh, ceea ce privește planificarea și procesul de planificare strategică. Horizon Europe spune că Parlamentul ar trebui să aibă uh, dezbateri și schimburi de opinii uh, extensive în ceea ce privește planificarea strategică. Mă bucur să aud că ne veți consulta în ceea ce privește misiunile, parteneriatele și planificarea strategică. Cu toții ne bazăm pe experiența dumneavoastră în calitate de deputat european și în calitate calitate de comisar, sperăm că vă veți apleca asupra îngrijorărilor noastre. Ați spus că planificați să înființați uh, niște uh, întâlniri uh, regulate între Parlament și Comisie în ceea ce privește planificarea strategică. Pe noi ne interesează ce înseamnă acest lucru în practică, concret. Doamne Gabriel, vă rog. Așa cum am spus, nu trebuie doar să trimitem uh, documente și să ne întâlnim. Eu aș dori să avem uh, reuniuni sistematice în care să discutăm aceste subiecte, să nu uh, discutăm subiecte care cu siguranță vor apărea pe ordinea de zi. Va trebui de fiecare dată să avem un bilanț pe lună, să vedem unde ne aflăm și care, în ce stadiu ne aflăm dumneavoastră veți hotărâ cadrul. Aș putea să mă întâlnesc uh, cu ocazia plenarei de la Strasburg uh, cu coordonatorii. Aș putea să vin în mod sistematic la Comisia ITRE pentru a vă informa. De asemenea, am cerut și serviciilor mele să organizeze o campanie de informare. Aș dori să mergem în fiecare stat membru să prezentăm noul program, dar având o abordare pe țară. Ce înseamnă asta? că trebuie să ținem cont de specificitățile fiecarei țări, să vorbim despre provocările legate de planificarea strategică, planul de lucru și parteneriate. Și reamintesc încă o dată, nicio decizie nu va fi luată fără ca Parlamentul să fi fost consultat în prealabil sau să fi fost informat și de aceea aș dori să atrag atenția asupra misiunilor, asupra parteneriatelor, pentru ca împreună cu dumneavoastră să convenim uh, programele cofinanțate, parteneriatele institu instituționalizate. Am dorit să finalizăm toate aceste chestiuni uh, uh, pentru începutul anului 2020, pentru a începe punerea în aplicare. Mulțumesc. Aveți o întrebare suplimentară? Da, doamna președinte, cu privire la Horizon Europe, bugetul Horizon Europe a fost menționat deja de mai multe ori uh, cu această ocazie, însă cred că este una dintre temele cele mai importante pentru această comisie și pentru Parlament. De asemenea, este foarte important pentru Europa ca acest buget al Horizon Europe să fie suplimentat. Iar Parlamentul este uh, cel care a propus să se uh, sporească la 120 de miliarde de euro și mă bucur că sprijiniți același obiectiv. Însă statele membre joacă acum rolul cheie în această privință. Aș vrea să știu cum intenționați să convingeți statele membre să fie de acord cu acest buget. Cred că este o întrebare dificilă. Și de asemenea, aș vrea să îmi amintesc de uh, anul 2015, când Horizon 2020 a fost redus cu 20 miliarde de euro pentru a se uh, înființa Fondul pentru Investiții Strategice. Și uh, propunerea CFM este să se aloce 3,5 miliarde de euro din Horizon Europe către Invest EU. Cum vă asigurați că Uh, și cercetarea va avea de beneficiat de pe urma acestor transferuri și cum vă asigurați că bugetul Horizon Europe va fi uh, într-adevăr suplimentat separat de alte instrumente financiare? Doamna Gabriel, vă rog, mulțumesc pentru aceste două întrebări. În ce privește prima dintre ele, nu o să repet ce am spus deja. Cred că este foarte important astăzi să ne dăm seama că dacă nu, invest, nu investim acum, în câțiva ani va fi prea târziu. Am ratat deja ultimul uh, val de inovare, dar cu următorul val, val avem o nouă oportunitate și iată a sosit momentul să investim. Dacă facem o comparație cu uh, concurenții noștri, cu SUA și cu China, este foarte clar că nu investim uh, suficient în cercetare, în dezvoltare, în educație, în tehnologiile inovării. Și unde avem cele mai mari probleme sunt investițiile întreprinderilor în cercetare și inovare investim în Europa 1,36%, în SUA 2,04%, iar în Corea de Sud se investesc 3,62%. Uh, Europa investește 377 uh, uh, de miliarde de euro în cercetare și inovare. 2,06% suntem sub, suntem sub obiectivul de 3%. O să folosesc exemple concrete pentru a arăta că țările care au atins cele 3-4% au obținut progrese concrete. Trebuie să ne asigurăm că și în alte regiuni se creează, în regiunile noastre se creează locuri de muncă grație cercetării și inovării. Pentru că există și alte domenii. Uh, minele de cărbune sunt de domeniul trecutului. Speak on our list. Următoarea oratoare de pe lista noastră este doamna Petra Kammervert, uh, coordonatoare cult SND. Vă mulțumesc, doamna Gabriel. Pe viitor uh, vă veți ocupa de sectorul creativ și cultural din Europa și promovarea acestuia și aici este vorba și despre uh, mediile vizuale, care sunt uh, legate îndeaproape de cultură. Sub programul media, uh, Um, programele creative, dar și reglementarea uh, mediilor audiovizuale în care ați lucrat cât se poate de eficient uh, în trecut, vor fi acum um, în portofoliul uh, Comisarei pentru Piața Internă. Cum vă puteți asigura că Comisia viitoare va ține cont de politica um, mediilor audiovizuale și de conținuturile acestora și că acestea nu vor fi privite numai din perspectiva pieței, ci și că dimensiunea culturală și socială vor fi luate în considerare și promovate în mod corespunzător? Doamna Gabriel, vă rog. În cadrul situației actuale trebuie să asigurăm cea mai bună cooperare posibil, ceea ce e valabil, însă trebuie să sincronizăm la maxim acțiunile cu comisarul desemnată Gular. Pentru că dacă ne uităm la bugetul Creative Europe, vedem că nu e chiar așa de mare. Însă, eu voi încerca să creez o mai mare sinergie cu posibilitățile ce există în cadrul Orizont Europa. Sper că polul tematic cultură, creativitate și societate inclusivă, prevăzut în Orizont Europa, ne va ajuta să facem acest lucru, inclusiv prin pilonul 2. Pentru că nu cred că trebuie să refacem aceste divizări, aceste decalaje. Dacă o astfel de prăpastie apare ca un punct slab într-un program, la următorul program trebuie să evităm așa ceva, astfel încât să putem desfășura acțiuni împreună. Una dintre comunitățile inovației și cunoașterii, Institutul European pentru Tehnologie, vrea să creeze o nouă echipă pentru industriile creatoare și culturale. E foarte important încă de pe acum să ne gândim la posibilele sinergii, să vedem cum uh, pot coopera și trebuie să coopereze cu ce se face deja la nivelul Orizont Europa. Deci, pentru mine, e o adevărată provocare. Dar pentru asta trebuie să ne coordonăm și să cooperăm în mod constant pentru a ne asigura că aspectele pe care le-ați abordat nu rămân doar conectate cu programul media, ci ne permit să găsim și alte puncte de deschidere eh, prin Orizont Europa și prin Institutul European al Inovației și Tehnologiei. În orice caz, o să acord o mare importanță în următoarele luni acestor activități. Mulțumesc, doamna Camerevert. Aveți o întrebare suplimentară? Da, bineînțeles că ar fi fost rezonabil ca uh, să existe un program uh, că dacă tot există un program mix, să nu mai fie dezmembrat în mod suplimentar. Ați spus că sunteți de partea Parlamentului atunci când vine vorba despre uh, sporirea fondurilor pentru Horizon. Este vorba uh, și despre fondurile Creative Europe, unde Parlamentul a solicitat o dublare și pe Erasmus Plus, unde am solicitat o triplare a fondurilor, pentru că eu cred că ar fi absolut necesar, pentru că tocmai Creative Europe este un program care este subfinanțat în mod cronic. S-ar putea face mult mai mult cu acesta dacă am avea mai mulți bani. Există foarte multe proiecte bune și bineînțeles că același lucru este valabil și pentru Erasmus Plus. Sunteți de asemenea de partea Parlamentului în această privință și veți încerca să convingeți împreună cu noi Consiliul să pună la dispoziție mai multe fonduri pentru aceste programe? Doamna comisar Gabriel, ce am făcut în ultimii doi ani cred că oferă o parte a răspunsului. Am vorbit de susținerea, creșterea programelor media în cadrul Creative Europe. Atunci am văzut multe zâmbete în rândul celor care mă ascultau. Putem obține 30%, 34% în propunerea de creștere pe care am făcut-o. Deci, în primul rând, mă voi asigura că acest lucru se concretizează. Și apoi mă voi asigura că prin aceste sinergii, fonduri care poate nu vor fi obținute în Creative Europe în acest moment, vor fi totuși utilizate creând sinergii cu ceea ce am spus. Avem 52 de miliarde în cadrul pilonului 2, Orizont Europa pentru clusterul pentru cultură, creativitate și societate inclusivă. Vom avea peste cele 609 milioane, partea cultură din Creative Europe și de aceea cred că voi rămâne fidelă creșterii cerute de noi pentru a obține, pentru a o garanta și pentru a maximiza impactul prin programe, așa cum este prevăzut în Orizont Europa. Marina. Mulțumesc! urmează acum doamna Martina Labaiova, coordonatoare ITRE din partea Renew Europe. Um, Mulțumesc foarte mult! Velmi pozitivní výzvu, protože propojit tak důležitý... Doamnă comisar semnat, sunt uh, bucuroasă că Considerați portofoliul dumneavoastră o provocare. Sunt convinsă că așa va fi. Ați spus că doriți să faceți tot ceea ce puteți pentru a sprijini talentul și cunoștințele pe care le avem în Europa și că sunteți mândră de acestea. De asemenea, ați spus că nu uh, trebuie să ținem cont de uh, cei mari, și, și de IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a uh, economiei europene. Și uh, chiar dacă în teorie beneficiază de sprijin, în practică adesea nu se face multe pentru acestea. V-ați referit la cel de-al treilea pilon uh, al Horizon 2020 și aș vrea să știu care alte inițiative și pași uh, specifici doriți să faceți uh, pe lângă banii pe care i-ați promis și um, ce veți face în acest sens? D'abord, în primul rând, nu sunt de acord că nu facem destul pentru IMM-uri în orizont 2020. Ce pot spune este că putem face mai mult și mai bine. Pentru că vorbesc despre o cifră legată de Orizont 2020. Obiectivul pentru participarea IMM-urilor este 20%, dar am depășit chiar și 25%. Apoi Consiliul European al Inovației ca ghișeu unic, unde IMM-urile vor avea acces. Este grupul țintă, cu atât mai mult cu cât Parlamentul a spus foarte clar, 70% din buget va fi pentru IMM-uri, pentru tinerile întreprinderi. Și atunci, vreau să prezint posibilitatea de a le susține în continuare, pentru că avem deja primele rezultate în Consiliul European al Inovației. Este un proiect pilot, să nu uităm. Au furnizat peste 2 miliarde de euro la peste 4500 IMM-uri. Știm cu toții că vrem să existe investiții asociate și avem cifrele. Un euro investit de acceleratorul în IMM-uri, randamentul este de 2,34%. Și cred că este încurajator. Ce vreau să fac acum este ca IMM-urile din toate regiunile să fie informate de aceste posibilități, să aibă o claritate că nu e vorba de un club închis și de aceea vreau să atrag atenția asupra activităților Institutului European al Inovației pentru că există inițiative care vizează inovația regională și vizează și IMM-urile. Există reproșuri făcute cu privire la deschidere, dar trebuie să ne uităm la centrul de coinvestiții, există regiuni în Europa care se diferențiază și ce aș vrea să transmit ca mesaj este că susținem ferm IMM-urile, dar IMM-urile din întreaga Europa. Dlabaiova, do you have a... Mulțumesc, doamna Dlabaiova. Aveți o întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc. V-ați referit și la Consiliul European pentru Inovare. Aceasta este o inițiativă care ar trebui să sprijine uh, excelența în Europa și uh, inclusiv startup-urile și IMM-urile. Și 70% din bugetul acestui program ar trebui să meargă către acestea. Dacă ne gândim că, este, că există 25 de milioane de IMM-uri și acest lucru înseamnă 28% din uh, industria noastră, e bine, cei 70% sunt suficienți? Și cum știm că putem să îi ascultăm? Bineînțeles, folosim sinergiile, dar știm cu adevărat ce vor pentru că știm că preferă să folosească granturi. Cum putem să-i ascultăm cu adevărat și să știm cu adevărat ce vor și de ce au nevoie? Mrs. Gabriel, please. Doamna Gabriel, vă rog. Nu cred că bugetul va fi suficient vreodată, dacă vrem să răspundem tuturor așteptărilor. De aceea vorbesc de sinergii, de aceea vreau să vorbim și de alte posibilități de folosit, nu doar acceleratorul, nu doar Consiliul European al Inovației. Mă gândesc și la partea Invest EU pentru IMM-uri. Vor exista mari oportunități și aici. Cred că trebuie să continuăm să le susținem nu doar pentru a le asculta ideile, dar pentru a le da și lor posibilitatea să-și alimenteze ideile. De aceea am insistat pe finanțarea pe care o avem, inclusiv acum, în cadrul Orizont 2020, să le finanțăm pentru a participa la consorții pentru a putea să întâlnească parteneri care să-i asculte, pentru a face schimb de know-how, pentru a crea un rețea, o rețea deci sigur că o să spun că nu există soluții miraculoase. Ehm, Consiliul European, de care am vorbit, ghișeul unic pentru IMM-uri, dar există și alte posibilități, InvestEU, fonduri regionale, pe care le putem folosi și să continuăm cu sprijinul care există în cadrul actual. Thank you very much. The next speaker. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează Peter Polak din partea CULT, ehm, reprezentantul PPE. Ďakujem pekne za slovo. Vážená paní navrhovaná komisárka. Mulțumesc, uh, stimată domnule comisar de semnat. Doresc să adresez o întrebare referitoare la educație. Aici este vorba despre trei state care segregează uh, copii romi. Este vorba despre copii care uh, au fost integrați în anumite școli, dar cărora nu li s-a oferit nicio șansă reală. În Anglia, însă, ajung la universitate sau s-au transformat în manager de succes. Deci, până la urmă, este vorba despre o problemă fundamentală care are legătură cu evoluția țării și a sistemului de învățământ. Cum doriți să abordați aceste sisteme de învățământ astfel încât acestea să integreze și copiii romi, să ofere acestora posibilitatea astfel încât mai târziu să poată să se afirme pe piața muncii. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ce privește discriminarea și orice procedură în curs, în curs, aș dori să vă reamintesc că e de competența DigiJust uh, și a comisarului de desemnat Renders însă nu voi rata nicio ocazie să-l sensibilizez în acest sens. Dar, într-adevăr, de ani de zile spunem cât de greu e pentru copiii romi să intre în sistemul de învățământ uh, clasic. Și deci trebuie să fim mai inovatori, să experimentăm. Mă gândesc uh, mai ales la un proiect Proiectul School, așa se numește el, este vorba de noi școli, inclusive 31 de școli în 5 țări, care urmează să fie înființate, care va permite nu doar să ne axăm pe situația copiilor romi, și aici intervine noutatea să lucrăm mai strâns cu familiile și cu comunitățile respective. Schimbarea nu se va face doar uh, prin uh, munca cu copiii, și nici uh, uh, doar la școală, ci trebuie să cooperăm cu comunitatea, cu familiile și uh, schimbarea va veni și într-un angajament mai puternic la nivel local. Așa cum spuneam, când am pregătit acest proiect, m-a impresionat. Îl voi urmări de aproape să vedem care vor fi rezultatele 31 de școli în 5 țări diferite, pentru că poate vom avea o temelie pe care să putem construi mai mult. Deci, incluziunea întotdeauna este un cuvânt cheie, dar aș dori să ne asigurăm că avem mai multe proiecte care să țină cont de specificitățile locale ale comunităților respective. Și cred că trebuie să facem și mai multe în acest sens. Vă mulțumesc, domnule Poleac, aveți o întrebare suplimentară. Vă rog. Pani Gabriel, proiectiv. Stimată doamna Gabriel, Proiectele din comunitățile de romi sunt implementate încă de 20 de ani și pot să confirm că multe proiecte nu s-au încheiat cu succes. Mă refer aici la măsuri sistemice și, după cum spuneam, este vorba că într-o țară, de exemplu, copiii romi beneficiază de o viață bună, iar în alte țări aceiași copii nu au această șansă copiii aceștia, dacă se mută într-o altă țară, pot avea o viață bună. De aceea, întrebarea mea este cum se poate face presiunea asupra statelor membre astfel încât acestea să își uh, schimbe sistemul de învățământ și copiii din fiecare țară să poată avea aceleași șanse, să aibă succes în final, să se poată califica în mod corespunzător și să aibă ulterior succes pe piața muncii. Exact. Foarte bine ați spus. Trebuie să exercităm presiunea asupra statelor membre aș dori să vă reamintesc că avem foarte multe instrumente la dispoziție cu respectarea competențelor și mă gândesc mai ales la semestrul european. Cred că va trebui să folosim uh, în uh, legăturile pe care le avem cu statele membre semestrul european care tocmai asta încearcă să vină cu recomandări specifice pe țară care țin cont de sistemele naționale și aceste exempluri, exemple. Deci asta mă voi baza pe recomandările care figurează în semestrul european și să sensibilizăm uh, statele membre care știm că își uh, păstrează sau țin cu dinții de competențele lor. Dar cred că dacă ajungem la o conștientizare europeană pe acest subiect al integrării, dar nu numai al tinerilor, al societății în general, putem să ne asigurăm că cel puțin chestiunile cele mai urgente sunt soluționate. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Următoarea oratare pe lista noastră este vicepreședinta ITRE, Patricia Toia, din partea SND. Comisar. Mulțumesc. Bună seara, doamnă comisar. Am spus că e important să susținem inovația în IMM-uri și mai ales în companiile startup, pentru că multe proiecte au fost comercializate în afara Uniunii Europene de um, la concurenții noștri. Ne puteți garanta că veți evita această vale a morții pentru proiecte și apoi utilizarea de fonduri publice. E normal pentru a finanța proiecte care nu atrag neapărat investiții private, dar banii publici trebuie să fie folosiți din perspectiva funcționabilității, adică să existe un capital pe termen lung pentru a finanța buna inovare și pentru a evita ca instituțiile europene să fie niște uh, venture capitalist. Uh, trebuie să definim niște criterii clare și să implicăm experți pentru evaluarea proiectelor. În acest sens, cum intenționați să organizați Consiliul European pentru Inovație? Cum vor fi caracterizate instrumentele financiare? Ce criterii vor fi folosite? Ce fel de uh, răspundere pentru evaluator? Mulțumesc! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Toia. Mulțumesc, doamnă Toia. Confirm că, într-adevăr, dorim să punem accentul pe exploatarea rezultatelor, dar și pe comercializare. Și aici ajungem la adevărata provocare. Suntem foarte tari la știință. Uh, dar, uh, spuneam, este vorba de materia noastră primă, dar am uh, înregistrat întârzieri în ceea ce privește inovarea. Deci, voi pune accentul pe această schimbare necesară pentru ca această cultură a comercializare și de a exploatare a rezultatelor cercetării să se facă cât mai repede, inclusiv din uh, universitate. Uh, dacă Parlamentul îmi oferă această ocazie, sper că voi avea posibilitatea să mă întâlnesc cu universitățile europene. Avem 17 uh, alianțe care au fost selecționate. Dacă uh, se familiarizează cu această idee de a exploata cunoștințele punerea în valoare a cunoștințelor, transferul de rezultate. Deci dacă nu se vor familiariza cu, această, cu acest principiu, nu vom obține rezultate concrete. Mă bucur de faptul că DG Cercetare va organiza în 12 noiembrie o conferință în ceea ce privește punerea în valoare a cunoștințelor, care sunt bunele practici. Deja le adună în statele membre și, împreună cu Parlamentul, sper să ne putem, putem gândi la măsurile necesare și uh, cele mai urgente. În ce privește Consiliul European de Inovare, uh, Uh, recrutarea gestionarilor de proiecte este deja în curs. Am vrea să fie persoane extrem de competente mai ales în domeniul noilor tehnologii. Vă reamintesc că uh, vizăm anumitele uh, tehnologii disruptive, de ruptură, uh, și va trebui să fie și responsabile și deci voi merge și mai departe. Voi cere Consiliului de Inovare să vină în fața Parlamentului European pentru a prezenta stadiile, finanțarea proiectului, selectoarea proiectelor și așa mai departe și după câteva luni vom putea să avem un dialog constructiv bogat bogat care să dea uh, Parlamentului uh, senzația că decizia nu este luată doar de câteva persoane a al căror chip nu le cunoaștem. Madame Toia, do you have a follow-up? Vă mulțumesc, domnule Toia, aveți întrebare suplimentare, vă rog. Mulțumim pentru aceste precizări, doamnă comisar că eu vreau să vă numesc deja comisară pentru cercetare și cultură apreciez cele spuse de dumneavoastră și cred că este important pentru a completa acest efort, așa cum ați spus și dumneavoastră, să folosim și celelalte fonduri care vizează cercetarea și inovarea în afară de Horizon mecanisme care au strânsă legătură. Ați menționat InvestU, finanțarea pentru IMM-uri, există fonduri europene, Digital Europe, proiecte Digital Europe. Eu cred că trebuie să ajutăm instituțiile locale, regiunile, centrele de cercetare, companiile non-formate, IMM-urile, să folosească sinergic aceste fonduri care au uh, structuri contabile diferite, proceduri diferite. Singure, aceste companii nu o să reușească să exploateze această sinergie. Cineva de la comisie trebuie să stabilească niște reguli adecvate. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr este o provocare și pentru comisie. Ne dorim ca sinergiile să nu rămână doar scrise pe hârtie. Și uh, credeți-mă că ne dăm seama cât de greu este. Am uh, menționat deja Invest EU, dar voi vorbi foarte mult de Fondul de Dezvoltare Regională și de Fondul Social European. De pildă, în cadrul teamingului, dacă vrem să construim un centru de excelență. Bineînțeles că Fondul European de Dezvoltare Regională ne poate ajuta pentru a obține infrastructura. Această infrastructură ar trebui să fie după aceea finanțată de Orizont Europa într-un proiect uh, uh, de cooperare. Ce altă oportunitate ca Fondul Social European mai bună pentru a consolida competențele? Fără competențe nu putem să reușim uh, la nivel de regiuni. Așa cum spuneam, îmi iau un angajament în fața dumneavoastră cu uh, serviciile mele. Înainte ca programul Orizont Europa să intre în vigoare, mă angajez să mergem la nivel de regiuni, în diversele state membre, să vorbim de acest program prin prisma nevoilor locului unde ne vom găsi. Pentru că cu toții am asistat la dezbateri minunate, la conferințe superbe, cu bune practici, dar aceste bune practici nu erau aplicabile în situațiile la care ne gândeam. Și de aceea aș dori să introduc o schimbare minoră poate, dar provocarea este mare. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Urmează acum Gina Dowding, ITRE, din partea verzilor. Mulțumesc. Întrebările mele se referă la uh, mainstreamingul în domeniul uh, climatic. Se dorește reducerea uh, emisiilor uh, până în 2050 uh, cu 50%. Uh, se pare că, conform bugetului actual, Horizon 2020 nu va reuși să ajungă la acest obiectiv. De asemenea, Curtea Europeană de Conturi a criticat uh, supraestimările în ceea ce privește contribuția climatică în acest program. Noi, Verzi, suntem uh, îngrijorați că obiectivele climatice vor avea aceeași soartă. Așadar, cum traduceți uh, aceste planuri ambițioase în termen de măsuri concrete și mijloace financiare? vă veți asuma o finanțare uh, care să fie uh, în detrimentul uh, mediului. De asemenea, care sunt măsurile concrete astfel încât să vă asigurați că Horizon Europe uh, va atinge obiectivele sale de o scădere cu cel puțin 35% a emisiilor, fără să ținem cont că este vorba doar despre un exercițiu de contabilitate uh, concret. Mrs. Gabriel, please. Gabriel, vă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Da, am fixat acest obiectiv de 30%, 35% de, uh, din buget pentru climă. E clar că cu orizont 2020 nu vom putea atinge acest obiectiv. Ne aflăm la 30%. Ce uh, folosim pentru a măsura acest procent? Se numesc uh, faimoșii, faimosul etalon de la Rio. E un instrument pe care l-am preluat de la OCDE Orice politică, uh, dacă uh, are ca obiectiv uh, combaterea climerilor, e considerată 100%, 40% dacă are parțial ca obiectiv combaterea schimbărilor climatice și dacă nu, atunci zero. Sunt conștientă că nu e perfect acest, această metodă, ne dăm seama că ne aflăm la 30%, cei 35% nu vor fi atinși. Dar în ce privește programul Orizont Europa, este foarte clar, inclusiv acum, că vom putea să folosim acești, uh, aceste taloane de la Rio pentru a uh, face măsurătorile. Dar sper să aducem îmbunătățiri. E foarte important să-i sensibilizăm pe toți cei care participă la evaluare ca atunci când pregătesc uh, acțiunile să se gândească la aceste taloane, dar să uh, avem și date de calitate pentru monitorizare și aici a spus degetul pe rană. Vă stau la dispoziție pentru această întrebare. Sunt dispusă să preiau uh, sugestii. Este foarte clar că pentru noi monitorizarea este importantă. În momentul în care ne dăm seama că ceva nu funcționează cum ar trebui, e important să intervenim cât mai repede cu putință. Vă reamintesc că inclusiv acum avem mecanisme de evaluare și de monitorizare pe care le aplicăm anual. Poate pentru uh, climă am putea să obținem rezultate mai bune. Am spus acest lucru. Dacă vrem să reușim tranziția climatică, dacă vrem să obținem uh, faimosul Green Deal european, nu se va putea face fără cercetare și fără inovare și de aceea, bineînțeles că susțin toate aceste proiecte care ne vor permite să reducem emisiile. Trebuie să avem investiții în uh, pilele cu hidrogen. Uh, vom face și alte investiții de care, uh, cu care nu suntem la curent. Nu mă gândesc numai la Eurozont Europa, ci și la Consiliul European al Cercetării. Mrs. Darling, do you have a follow-up question? Yes, please. Doamna Dowding, aveți o întrebare suplimentară? Ținând cont de majoritatea contribuțiilor și că acestea vor veni din uh, părți programabile ale Horizon, ce doriți să implementați astfel încât să sporiți uh, cele două uh, părți care pornesc de jos în sus din acest pilon, astfel încât evaluarea să fie făcută conform criteriilor de selecție. Cum vă puteți asigura că, ținând cont de proiectele Consiliului European și investițiile de capital, respectiv sectoarele care au legătură cu mediul și protecția climatică, e bine că acestea nu sunt subfinanțate în comparație cu alte domenii tehnologice și alte servicii care garantează un profit mai rapid ulterior. Să ne asigurăm că selecțiile se vor face pe baza criteriilor convenite pentru noi. Nu există decât uh, un principiu cheie, transparența. Dacă vrem ca Consiliul pentru Inovare selecționează proiectele, atunci trebuie să primim informații în legătură cu modul de selecție al uh, proiectelor. Aș dori să pun accentul și pe alte instrumente pe care le-am putea folosi, mai ales în domeniul digital. Săptămâna trecută, cu ocazia Zilei Inovării și a Cercetării, am lansat o nouă platformă. Doamna Toia, sigur, va fi interesată în legătură cu rezultatele uh, Orizont uh, Europa pentru a vedea uh, informații în legătură cu rezultatele respective și pentru a crea noi oportunități pentru ca utilizatorii potențiali să uh, fie în concordanță cu informațiile respective. Eu cred că, într-adevăr, prin intermediul digital putem să consolidăm și mai mult transparența. Trebuie ca ghișeul nostru unic să fie o poartă de intrare uh, în care noi sosiți să poată să verifice informațiile. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum Gian Antonio Dare, din partea Cult, eh, din partea cult eh, grupul ID. E, quale membru titolare de la... Mulțumesc. În calitate de membru titular al Comisiei Cultură, observ cu tristețe că în portofoliul pentru cultură, numit cultură și tineri, s-a introdus și portofoliul pentru inovație. Același lucru s-a întâmplat cu doamna van der Leyen. N-a menționat niciodată termenul cultură când a vorbit de acest portofoliu. Ce instrumente financiare aveți pentru a sprijini IMM-urile în sectorul cultural și creativ și pentru a salva patrimoniul cultural? Ce intenționați să faceți pentru a crea rețelele universităților europene și centre de excelență pentru educație și formare profesională? Nu s-a menționat deloc subiectul important al disabilității și sportul și legătura dintre acestea. Ce instrumente intenționează să adopte Comisia pentru a susține includerea persoanelor cu dizabilități în viața sportivă? Designated. Domnul comisar desemnată, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să încep declarându-mi sprijinul ferm pentru IMM-uri în ceea ce privește cultura, pentru că eu cred că acolo putem să folosim cu adevărat creativitatea și inovarea și de aceea încă o dată atrag atenția asupra acestui fapt. Creative Europe. Vă reamintesc că în partea transectorială există această idee a laboratoarelor de creație și inovație. Este un proiect pilot. Mă așteptam ca IMM-urile să aibă un acces privilegiat pentru a putea contribui, deci le voi susține puternic în acest sens, pentru că avem pilonul 2 în cadrul Orizont Europa și cred că ce contează aici este să creștem vizibilitatea și în diferitele sale dimensiuni. Suntem la început de drum și de aceea pentru a putea avea realizări până în 2024, trebuie să reținem că pe 7 noiembrie se reunesc pentru prima dată cei din Consiliul European. Și una dintre întrebări va fi, aveți o viziune strategică? Vă îndreptați în aceeași direcție? Vrem cu toții să avem programe strategice comune, proiecte care să vizeze consolidarea mobilității, proiecte care să ne permit ca educația și formarea profesională să fie luate în considerare? E un subiect pe care o să-l susțin, pentru că este important să se întâmple asta încă din prezent. E o mare provocare și cred că cercetarea poate să ajute foarte mult. Trebuie să luăm în considerare dimensiunea de cercetare. E foarte important dacă vrem ca peste 5 ani să nu ne găsim uh, într-un spațiu izolat uh, care să pună pe de o parte cercetarea și în altă parte total izolat uh, inovarea. Accentul se pune pe inclusivitate, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă în cazul sportului și de aceea cred că putem face legătura cu Access City Award. Sunt orașe care se preocupă de acces și putem face un contact care să ne permită să venim cu noi inițiative. Derry, do you have a follow-up question? Domnul Derry, aveți o întrebare suplimentară? E una domandă, mai una suplică. Nu e o întrebare, o rugăminte mai degrabă. Uh, persoanele cu dizabilități au nevoie de Europa. Trebuie să ajutăm oamenii mai puțin norocoși ca noi. Noi putem să o facem și am văzut că incluziunea socială este un lucru excepțional. De aceea fac apel la dumneavoastră, la sensibilitatea dumneavoastră și la Parlamentul European să aibă în vedere aceste persoane. Mulțumesc! Mrs. Gabriel, do you want... Doamna Gabriel, vreți să răspundeți? Da, în acest caz vreau să vă spun că proiectul We Are Europe for Culture este un proiect bun și poate ar trebui să ne gândim la un proiect numit We Are Europe for Sport. Noi suntem Europa pentru sport. The next speaker. Mulțumesc. Următorul orator este doamna Dacia Melbarde, coordonator la CULTE din partea ECR. No, you can hear. Thank you very much, Chair. Uh, Ursula von der Leyen in her... Ursula von der Leyen în uh, Agenda pentru Europa vorbește despre uh, poziția Uniunii Europene ca lider global în uh, atragerea celor mai importante mărci din toată lumea. Însă, trebuie să reținem faptul că lupta pentru creiere nu este una numai uh, o provocare externă, ci reprezintă și un motiv de tensiune și competiție internă. În lupta pentru cele mai uh, bune creiere, în Est um, pare, par a fi probleme, pentru că migrația netă uh, este una îngrijorătoare în multe țări din Est și din centrul Europei. Exodul de creiere la care v-ați referit în uh, discursul de introducere afectează în mod grav viitorul durabil al societăților din aceste părți. Nu putem să vorbim despre o politică de coeziune de succes a Uniunii Europene dacă acest proces nu va fi oprit. Întrebarea mea este, cum uh, vedeți designul uh, spațiului de cercetare uh, european, astfel încât să se ofere un echilibru mai bun în această zonă. Merci beaucoup de votre, de votre... Mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, foarte pe scurt, Vreau să vă spun că vreau să contribui la revitalizarea spațiului european al cercetării și vreau să pun accentul pe această scurgere de creere și pe cum să păstrăm talentele alături de noi. Consiliul European al Cercetării în, câteva, în câțiva ani a devenit un exemplu. Uh, cei mai buni cercetători vor să vină în Europa și Uh, vor să rămână în Europa. Ce mă interesează în cazul Consiliului European al Cercetării? Uh, au fost, sunt șase premii Nobel acolo, dar ce e important este că un cercetător finanțat de Consiliul European al Cercetării încajează alți șase, adică se formează o comunitate de cercetători. Acum există peste 50.000 de doctoranți și postdoctoranți care lucrează acolo în, sau au legătură cu proiectele lor. Sunt niște exemple care trebuie scoase în evidență. Apoi, există o problemă. În anumite părți ale Europei, um, sunt afectate de asta. În momentul negociere cu Orizont Europa ne-am luat angajamentul să facem ceva aici. În primul rând, Există bursele Marie Curie, unde trebuie să vedem care sunt posibilitățile burselor de returnare, adică putem avea un sprijin pentru persoanele care vor să se întoarcă în țara lor de origine. Avem un proiect pilot început anul trecut care spune că cercetătorii care au făcut cercetare pot obține uh, finanțare prin Orizont 2020 sau, dacă n-au obținut o finanțare, au o a doua șansă S-a crescut, a crescut cu 70% proporția celor care au făcut investiții în acest sens. Și apoi, un aspect mult mai sensibil, salariile pentru cercetători. Ne-am angajat să facem un studiu, să vedem cum evoluează lucrurile și sunt sigură că această evoluție uh, ne va ajuta să tragem multe lecții, ca să acționăm mai repede. Mulțumesc foarte mult, doamna Malbade. Aveți o întrebare suplimentară? Da, am o întrebare cu privire la strategiile de specializare inteligentă. Care va fi rolul acestor strategii de specializare în uh, configurarea cercetării europene și a spațiului european al cercetării? Ils ont une place très importante, les stratégies de spécialisation. E foarte importantă strategia specializării inteligente și profit pentru că nu adesea avem ocazia să o facem, să mulțumesc Centrului Comun de Cercetare UE care face mult și care ajută mult regiunile pentru a avea această specializare inteligentă. Au un loc special pentru că permit sinergii cu alte fonduri europene și am dat exemplul Fondului European pentru Dezvoltare Regională, care permite o infrastructură care corespunde unei axe ce se regăsește deja în strategia de specializare inteligentă, să financeze prima etapă și să ă, aibă apoi acces la finanțarea Orizont pentru a putea avea un centru de excelență, participa la un proiect colaborativ ce mă interesează pe mine acum este să crească vizibilitatea acestor regiuni care au astfel de strategie și care au exemple foarte bune de progres. Insist asupra faptului că trebuie să facem mai multe. Și un ultim punct, inițiativa regională Loite e foarte importantă și cum se va adapta din perspectiva acestui instrument. Mulțumesc! Urmează era Maidel. ITRE din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Gabriel, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru cooperarea cu Parlamentul European. Sper că vom continua să construim uh, pe ceea ce s-a construit deja și pe viitor. Când vorbim despre leadership tehnologic, după cum ați menționat și dumneavoastră în speech-ul uh, introductiv, Europa are uh, două rivale importante, Statele Unite și China. De aceea consider că este foarte important pentru programe precum Horizon Europe să aibă o gândire globală, să sporească competitivitatea industriei europene prin tehnologie, astfel încât să beneficieze de autonomie strategică. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Cum vă veți asigura că cercetarea europeană va beneficia de tehnologiile viitorului, de așa numitele tehnologii care uh, sunt uh, dedicate viitorului în domeniul uh, comunicării, digitalizării, nanotehnologii și așa mai departe. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Magdel, pour votre question. Mulțumesc, doamnă Maidel, pentru întrebarea dumneavoastră. Așa cum spuneați și dumneavoastră, competitivitatea Europei se bazează pe industria sa. Dacă vrem ca Europa să continue să-și uh, controleze destinul și să vină cu rezultate concrete în ce privește cet- uh, cererile cetățenilor, trebuie să mizăm pe uh, industrie. Să nu uităm că dacă nu participăm la stabilirea acestor standarde la nivel internațional, atunci va fi foarte greu pentru noi să uh, punem accentul pe valorile noastre. Și aici mă refer foarte clar la inteligența artificială. Și mă mândresc cu ce am făcut până acum. Uh, Uh, mă gândesc și la uh, securitatea cibernetică, dar e și o trimitere spre alte parteneriate. Deci, în cadrul pilonului 2, din uh, programul Orizont Europa, am prevăzut să avem un pol tematic digitalizare, industrie, spațiu. Și aici vom acorda o atenție sporită parteneriatelor cu industria. Am menționat inteligența artificială deja, dar avem și securitatea cibernetică, conectivitatea, tehnologia cantică, uh, apoi uh, calculul de înaltă performanță acolo unde Europa poate veni cu o valoare adăugată sporită. E momentul să investim acum în aceste tehnologii pentru a putea participa după aceea la uh, procesul de standardizare. Deci pentru mine ce e important acum să folosim toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție, pentru că Orizont uh, Europa uh, conține cuvântul orizont, avem un orizont, dar trebuie să ne gândim și la uh, proiectele europene de interes comun am uh, avut un proiect în domeniul fotonicii, dar și în alte domenii. Și deci, pentru mine, încă o dată, dacă vrem să izbândim, dacă vrem să fim autonomi, dacă vrem să nu ratăm uh, următorul val de inovare, e momentul să-i uh, investim. Europa are aturile necesare și e momentul să investim pentru a ne uh, asigura viitoarea suveranitate tehnologică. Mulțumesc foarte mult. Aveți o întrebare suplimentară? Doamna Maila? Mulțumesc, doamnă președinte, sigur am. După cum știți, autonomia strategică trebuie să reprezinte o prioritate pentru statele membre, pentru acelea care gestionează fondurile în contextul programului Horizon și pentru cele care nu se pricep atât de bine în gestionarea acestor fonduri. Cum veți îmbunătăți sinergiile între programul Horizon și alte inițiative legislative, astfel încât și cum veți monitoriza modul în care celelalte instrumente contribuie la a uh, îmbunătăți uh, spațiul cercetării și realizările obținute. Să vechi odgovor za De asemenea, aș vrea să vă referiți la Fondul Social European, fondul, uh, m-am referit și la Fondul Regional European și pot să menționez de asemenea și programele de excelență și uh, subvențiile de stat. Sigilul excelenței facilitează un acces mai rapid la finanțare și la progres. De asemenea, Ați vorbit despre ceva foarte important. Statele membre nu mai sunt la fel. Există diferențe între ele și cu siguranță va trebui să continuăm să lucrăm în continuare cu ele în cadrul semestrului european. Dar Extinderea, așa cum a spus dumneavoastră, este foarte importantă, pentru că pentru prima dată avem 3,3% uh, din buget. Avem măsuri precum timingul și altele care au fost anvizajate, însă trebuie să ne gândim și la altele noi. Știu că există anumite probleme, însă aș dori să introduc câteva uh, mecanisme de monitorizare, astfel încât să putem vedea ce s-a realizat până la momentul respectiv. Este nevoie de un follow-up real, de transparență, astfel încât să știm unde ne găsim și ce mai trebuie făcut. Doresc să vă reamintesc că trebuie să ne respectăm timpul, astfel uh, vom depăși cadrul de timp care ne-a fost alocat, spune președinta. Urmează acum Evers uh, Ijabs din partea ITRE Renew Europe. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Felicitări, doamnă comisar desemnat, pentru nominalizarea dumneavoastră. Salut direcția de acțiune pe care doriți să mergeți pentru a uh, îngusta această lacună de inovare între diversi lideri și pentru a uh, transforma uh, exodul de creere într-o circulație de creere. Această lacună în uh, domeniul cercetării era într-adevăr îngrijorătoare. Acordul parțial privind Horizon Europe, pe care îl avem, exclude însă sinergiile cu alte programe de finanțare ale Uniunii Europene. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi setup-ul ideal pentru sinergiile uh, necesare pe care ar trebui să le aibă Horizon Europe cu alte programe, astfel încât să se depășească această uh, fisură care există în domeniul cercetării? Comisar, vă rog. beaucoup de vos questions. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Am spus deja acest lucru. Ce va fi important pentru mine în programul Orizont Europa e să vedem cum acest nou buget pentru widening va putea să combată această uh, discrepanță cu soluții concrete. Nu putem vorbi despre o competitivitate comună astăzi dacă vom avea diferențe atât de mari între statele membre în ceea ce privește performanța, în ce privește investițiile în cercetare și inovare și acces, uh, accesul la finanțare. Și de aceea eu susțin noile instrumente, mai ales interconectarea, de exemplu, Uh, de a face parte dintr-un consorțiu, dar voi fi foarte atentă. Voi încerca să văd care sunt statele membre care au uh, folosit posibilitățile oferite de noile finanțări pentru a construi și mai multe sinergii. Dar cred că uh, mergem puțin prea repede. Trebuie, în primul rând, să cerem statelor membre să construiască aceste sinergii, dar înainte, cred că este foarte important să avem o definiție clară a sinergiilor respective, să avem exemple concrete de instrumente și, credeți-mă, încă mai avem muncă de făcut la Comisia Europeană. Și de aceea eu voi pune uh, mult accentul pentru a-i convinge pe colegii comisari că e foarte important ca în politicile lor, portofoliile lor respective, uh, să pună accentul pe uh, punerea în valoare a cercetării pentru a avea astfel de instrumente. Nu e vorba doar de fondul de coeziune, nu este vorba de, doar de Digital Europe sau de Invest EU. Toate acestea trebuie să primească formă, să dobândească formă. Deci, încă o dată, eu sunt vigilentă dacă e să ne uităm la uh, textul, uh, partea juridică a programului uh, Orizont Europa, s-au identificat cu încă 20 de politici ale Uniunii, de la mobilitate până la fondul social și alte politici. Eu vă voi propune acum ca înainte, să spunem, cât de important să obținem investiții, să investim în inovare. Oricum, dezbaterea pentru buget are loc, Uh, cred că e foarte important să ne acordăm un răgaz de un an pentru a vedea unde facem investițiile, să le dăm orientare. Cred că acum, mai mult decât oricând, trebuie să ne acordăm răstimpul necesar pentru a reflecta. S-au identificat uh, multe întrebări, multe dintre ele mi s-au părut foarte importante, dar planificarea strategică va fi o etapă cheie. Ieps, do you have a follow-up? Mulțumesc. Aveți o întrebare suplimentară, domnule Ieps? Da, am. Întrebarea este următoarea cum veți convinge nu numai colegii noastre comisari, ci și statele membre să direcționeze mai multe fonduri structurale către cercetare și uh, inovare, către această infrastructură, pentru a facilita reforma care este cât se poate de necesară în sistemul de cercetare și inovare din multe țări membre. Avec les États membres, Împreună cu statele membre uh, vom avea o abordare de la o țară la alta. Nu avem aceleași nevoi nici în ce privește infrastructura, nici în ce privește bunele practici. Uh, unele sunt uh, deja încetățenite, altele ce, uh, sunt uh, necesare. Deci, eu spuneam, trebuie să ne bazăm pe semestrul european. Așa cum spuneam, avem câteva exemple pozitive. Patru țări au, ati- obiectiv, au atins obiectivul de 3%. Altele nu l-au atins, dar Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Bulgaria au depus eforturi considerabile în uh, ultimii ani și n-au atins acest obiectiv. Uh, deci, în uh, relațiile cu statele membre, eu cred că e foarte important să fim cât mai preciși cu putință, să nu le spunem că există sinergii, ci să le spunem cum, având în vedere situația lor specifică, ținând cont de diferențele legate de infrastructură, de exemplu, de tehnologii, de investițiile care există în cercetare și inovare, să le dăm exemple concrete pentru ca ele să fie mai bine folosite. Nu am, uh, o, am, nu am avut prea multe contacte, dar de fiecare dată am constatat că toată lumea își dorește să depășim nivelul afirmațiilor generale. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor este doamna Claire Fox pentru ITRE și CULT din partea neafiliaților. Gabriel. Uh, Doamna Gabriel, o, componentă cheie în cercetare și inovare, mai ales în uh, domeniul universității, este libertatea academică și uh, există multe amenințări în acest domeniu în statele membre și aș vrea o reasigurare din partea dumneavoastră, mai ales în cont de portofoliul noastră anterior, că cercetarea oferă acces la informare, mai ales online și că Serviciile uh, online vor permite Uniunii Europene să decidă uh, care este direcția pe care merg, uh, merge cercetarea. Există un conflict aici între practicile restrictive uh, și libertatea academică. Entuziasmul uh, cu care ați vorbit despre cercetare în această după-amiază, la fel și comisia, uh, pune accentul pe uh, anumite instrumente. Uniunea Europeană trebuie să fie mai competitivă, ținând cont de rivalii săi, China și Statele Unite, și de asemenea este foarte important să se țină cont de know-how și acesta să fie aplicabil. Este de asemenea important ca identitatea europeană să fie încurajată prin uh, identitatea europeană. Și uh, aș vrea ca această libertate academică să nu fie periclitată de toate acestea, iar cercetarea uh, să fie încurajată. Aveți eu uh, câteva idei pe această direcție? Je pense que je défendrai avec toutes mes forces la liberté académique. Voi apăra ă, cu dinții libertatea academică. Mă voi asigura că cercetarea să fie călăuzită de curiozitate și să se facă în mod real. Câți dintre noi nu cunosc numeroase exemple de descoperiri făcute grație cercetării, care în momentul în care au fost prezentate nu au fost uh, recunoscute ca atare. Cu toții, sunt sigură, avem astfel de exemple în minte. Deci cred că trebuie să acordăm o importanță specială acestui echilibru între cercetarea care ne va permite să facem uh, progrese tehnologice și de aceea am uh, citat Consiliul European de Cercetare. E foarte important ca această cercetare la granițele cunoașterii să fie menținută, dar am spus deja astăzi, împreună cu cetățenii noștri, să insistăm pe impact, pe uh, deschidere, pe transparență E foarte important să avem rezultate, având în vedere provocările globale cu care ne confruntăm, uh, schimbările climatice, uh, era digitală și așa mai departe. Și toate întrebările uh, din acest domeniu sunt foarte importante și cele legate de strategia industrială. V-ați mai referit și la știința deschisă e un alt subiect care este important pentru mine și îi voi acorda importanța cuvenită. Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie ca cercetătorii să împărtășească rezultatele proiectelor lor împreună cu alți cercetători uh, și trebuie să se bazeze pe rezultatele cercetării celorlalți. Și așa se și întâmplă. Avem uh, publicații finanțate de către Orizont Europa, uh, care trebuie să apară imediat. Sigur, trebuie respectate anumite principii foarte clare, Uh, deci cât de liber cu putință, cât de închis uh, cât e necesar. Am spus întotdeauna că trebuie și să avem date care să fie accesibile, de calitate, să fie reutilizabile. Deci, iată, avem încă foarte multe de făcut în acest domeniu. În uh, cadrul european de cercetare trebuie să vedem cum putem să încurajăm pe cercetătorii care sprijină știința deschisă, accesul uh, liber. Uh, pentru că trebuie să facă eforturi pe care alții nu le fac. Există foarte multe piste pe care le avem la dispoziție, dar sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Trebuie să fim uh, puternici, performanți în Uniunea Europeană, pentru că doar, alf, as, doar astfel putem să fim competitivi la scenă globală. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, doamna Fox? Uh, da, vă mulțumesc. Este îmbucurător să aud acest lucru, dar cred că este o mare provocare faptul că guvernele naționale încearcă să intervină în investițiile universitare și în rezultatele obținute. Avem Uniunea Europeană și trebuie să fim cât se poate de precauți să nu acționăm în același fel. Și în ciuda reasigurărilor dumneavoastră, există multe rezultate non-instrumentale care Uh, provin din această zonă a cercetării și sunt îngrijorată. Aș vrea să știu de asemenea dacă vă puteți uh, gândi cum putem să separăm mai clar universitățile uh, și cunoștințele acestora și trainingul milioanelor de oameni care nu merg la universități, deci educația non-universitară. Um, Rolls-Royce, de exemplu, a preluat practicanți uh, în uh, nord-estul Angliei și atunci când vorbim despre exodul creierelor, adesea uh, ne gândim la universități, dar creiere importante, talente importante sunt ucenicii tineri, practicanții, angajații noștri, lucrătorii tineri care sunt adesea uitați. Aș vrea să știu cum pot fi încurajați aceștia, nu doar studenții uh, din universități. Mesajul meu este foarte clar. Bineînțeles că nu înveți doar pe băncile uh, școlii ci și la locul de muncă. Și de aici uh, uh, și conceptul formării de-a lungul întregii vieți. Uh, de asemenea și conceptul de competență, fără a face diferiri în ce, diferențe în ceea ce privește vârsta. Deci aș dori să lansez un mesaj de încurajare, pentru că acesta este și obiectivul programului nostru Erasmus+. Plus. Aș dori să avem mai multă deschidere în ce privește instrumentele. Mă gândesc la Institutul European de Inovare și de Tehnologie, care formează aș dori să văd care sunt persoanele pe care le-au susținut, pe care le-au ajutat, pentru că nu toată lumea uh, face studii universitare. Deci, cred că este foarte important să avem o diversitate a carierelor, să personalizăm uh, parcursul profesional și aș dori ca universitățile europene uh, să țină cont de acest aspect. Câteva cuvinte în ce privește libertatea academică, așa cum spuneam, e foarte importantă pentru mine. Uh, și nu mă gândesc doar la libertatea de a face cercetare, ci și în ce privește modurile de finanțare. E unul dintre principiile noastre. Nu, din întâmplare, avem Carta Europeană, avem drepturile fundamentale, deci voi încerca să fac tot ce îmi stă în putință pentru că ele să fie respectate. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează acum doamna Julie Ward din partea Comisiei CULT SND. Um, uh, welcome and, um... Bun venit! Mă bucur să vă văd alături de noi. Aș vrea să revin la chestiunea drepturilor omului. Observăm cu îngrijorare atacurile în desfășurare asupra mass media și asupra uh, libertății de expresie, care sunt capitole importante incluse în cartă. Cum uh, doriți să vă asigurați că artiștii și jurnaliștii vor continua să își exercite atribuțiile fără niciun fel de piedici politice? În ceea ce privește fake news și dezinformarea, care suminează democrațiile noastre cât se poate de grav, cum intenționați să procedați la modul concret în ceea ce privește planul de acțiune, în ceea ce privește educația digitală? Merci beaucoup pour vos questions, Madame Ward. Mulțumesc pentru întrebare, doamna Ward. Vă referiți la un aspect esențial. Vorbim despre libertate universitară, academică, dar și artistică. Și de aceea voi acorda o atenție specială pentru că apare o nouă lume digitală. Și deci ar trebui să ne gândim uh, la noile provocări pentru a putea propune instrumente care să fie mai bine adaptate. Asta vom face în ceea ce privește libertatea artistică. Luna viitoare vom avea o conferință și cred că e important ca, pas cu pas, pornind de la aceste principii de bază pe care le uh, prețuim să reafirmăm aceste valori. În ceea ce privește știrile false și dezinformarea, e un lucru la care țin foarte mult. Tot timpul voi fi atentă la echilibrul între libertatea de exprimare, drept de acces la informare, dar și responsabilitate. În cadrul planului de acțiune pentru acțiune numerică există o inițiativă pe care am susținut-o și anume Safer Internet for EU când ne uităm la planul de integrare digitală, cele două inițiative sunt trei reușite, dar există două pe care le susțin, Code Week și Safer Internet for EU un internet mai sigur pentru Uniunea Europeană. Și campania a arătat acest lucru. Am fost în zeci de școli. Copiii au nevoie, au nevoie de cunoștințe și de acces la instrumente. Nimeni nu vorbește să îi obligăm să citească ceva sau să creadă ceva, dar ne revine răspunderea să le dăm instrumente pentru ca ei să poată face alegeri și apoi să poată lua decizii fundamentate. E un lucru la care noi ținem și în această direcție vreau să merg cât despre viitorul plan pentru educația digitală, într-un an vreau să-l actualizez și să avem o acțiune referitoare la alfabetizarea media. Este un element cheie, avem săptămâna europeană și e momentul să facem ceva în plus cu tinerii. Thank you very much. Julie Ward, do you have a... Mulțumesc. Uh, Julie Ward, o întrebare suplimentară? Sigur că da. Ținând cont de această discuție, trebuie să ne gândim și la țările terțe și la țările învecinate și aș vrea să știu care este rolul uh, strategiei Uniunii Europene în ceea ce privește relațiile interculturale uh, internaționale, pentru că trebuie să ne gândim că vorbim despre un succes important al Comisiei CULT, care a colaborat cu AFET uh, în această privință și, din punctul meu de vedere, această relație este una relevantă mai ales uh, în relația noastră cu țările terțe. Știu că sunteți interesată în uh, zona Balcanilor și că și acolo există o serie de provocări acum. Aș vrea să știu cum putem face mai mult uz de strategia privind relațiile culturale pentru relații internaționale în acest sens. La diplomatie culturală c'est un veritabil Diplomația culturală este un instrument soft care ne permite în sistemul internațional, să-l folosim, pentru că instrumentele dure nu te duc prea departe. Pe când instrumentele soft ne permit continuarea dialogului. Nu ascund că partenerii din Balcanii de Vest reprezintă pe mine un punct de interes, pentru că sunt țări care fac parte din Europa. Au nevoie, azi mai mult ca niciodată, să înțeleagă faptul că îi susținem concret. Roamingul a fost un exemplu în acest sens. A făcut parte din mandatul meu anterior uh, în calitate de comisar, dar o persoană care m-a marcat când văd cum îi sclipesc ochii când vorbește despre Creative Europe, e un exemplu din Serbia. Și acest lucru e valabil pentru toate regiunile. Există un mare uh, Uh, rezervor de tineri acolo. Sunt oameni care sunt foarte afectați de faptul că tinerii părăsesc țările. Dacă îi putem convinge pe tineri să rămână în țările lor, dacă vrem să o facem, trebuie să le oferim perspective. Industria creatoare, cultura, sunt lucruri apreciate în această parte a lumii și cred că dacă am putea continua o cooperare strânsă, ar fi foarte bine. Very much. Now, uh, Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la ultimele șase întrebări și îi predau domnei Vălean uh, moderarea acestei părți. Da, trecem la ultima rundă de întrebări. dau cuvântul domnului Ademov din partea PPE, Comisia pentru Cultură. Vă rog. Въпросът ми е свързан с изравняването на възможностите. Întrebarea mea se referă la oportunitățile egale între estul și vestul Europei atunci când vine despre, vorba despre Horizon, uh, Europa Creativă și alte programe. Când vorbim despre Horizon Europe, Multe state membre au un procentaj scăzut de proiecte aprobate, cum ar fi Polonia, Republica Cehă, România, Bulgaria, Lituania, Croația, Ungaria și altele. Cum veți promova acest program în întreaga Europa, astfel încât să vă asigurați că participarea este egală atât în Est cât și în Vest. Considerați că va exista asistență tehnică atunci când vine vorba despre Creative Europe, pentru că acest program este coordonat de mai mulți directori generali și directorate generale și comisari. Uh, vorbim despre proiectele media, care sunt coordonate de doamna Gular, de exemplu. Cum veți coordona activitatea dintre diferitele directorate generale? Cum vă veți asigura că acestea vor beneficia de o eficiență sporită. Vă veți asigura că programele vor fi finanțate în mod corespunzător, astfel încât să promoveze mai multă uh, inițiativă culturală și creativă din partea tuturor statelor membre? Merci beaucoup, monsieur Ademov. Mulțumesc, domnule Ademo, pentru întrebare. În ceea ce privește partea Orizont Europa, Cred că mesajul a fost auzit foarte clar la întrebarea referitoare la extindere. Cum am spus, Bun, ce mă interesează pe mine este să putem încuraja țările să participe, pentru că dacă ne uităm la participarea EU3, anul acesta este 5,06%, dar anul trecut era 4,8%. Asta ne arată că dacă avem mai multe proiecte, cum ar fi înfrățirea pentru proiectele de experți care să coopereze, sau teamingul pentru centrul de experiență, sau partajarea spațiului european al cercetării, pentru că un profesor și un cercetător remerit permit comunității să evolueze, lucrurile funcționează bine. Dar ați, adus o, ați pus o întrebare foarte importantă. E important pentru țările UE 13 să primească o mai mare asistență tehnică. Trebuie să alocăm mai mult timp și mai multe fonduri asistenței tehnice. Mă refer la ceva ce funcționează și se bucură de sprijinul meu. Facilitatea pentru sprijin strategic, Policy Support Facility. E un instrument care ne permite să ajutăm statele în mod foarte concret. De fiecare dată acest lucru poate îmbrăca forme diferite. Putem să ajutăm un stat anume putem lucra cu acest stat pe o anumită provocare, putem experimenta și putem avea cunoștințe și bune practici dintr-un alt stat. De asemenea, există mecanismul de sprijin pentru reformele structurale, există TAEX. Deci, pentru mine, în prezent, există o serie de instrumente și ce e important este ca ele să fie cunoscute, astfel încât statele să le poată folosi și mă însărcinez să transmit mesajul pentru această parte a Europei. Mr. Adamov? Mulțumesc, domnule Adamov. O întrebare suplimentară? Intervenție fără microfon. Извинявам се. Във вашето портфолио попада също и инициативата за în ceea ce privește portofoliul dumneavoastră, veți lucra la inițiativa privind cercetarea europeană și edu- spațiul, uh, privind, uh, spațiul european privind educația. Acest uh, spațiu european al educației este important să lucreze și în ceea ce privește diplomația. Dar cum este posibil același lucru, ținându-se cont de drepturile egale ale tuturor? 25 година е приоритет. Но още на този етап ми Vă mulțumesc pentru această întrebare. În Există programe care se vor desfășura până în 2025, dar uh, în acest moment cred că trebuie să ne gândim la care sunt cele mai importante aspecte. După cum ați subliniat uh, chiar și dumneavoastră, există și uh, puterea fiecărui stat membru. Așadar, trebuie să lucrăm la valoarea adăugată a colaborării la nivel european. În ceea ce privește spațiul european al educației, ne bazăm pe universitățile europene care să recunoască diplomele uh, la nivel european. Anul nostru, uh, termenul nostru limită este anul 2025, însă mai este un lucru. Aș dori să introduc cardul uh, european al studenților până în 2021, astfel încât acest, uh, această legitimație a studenților să poată fi folosită atunci când ei sunt și în străinătate. Să nu fie înlocuite legitimațiile de la nivel național, dar bineînțeles aceasta este doar o altă idee. Mulțumesc, doamna Michels, din partea CULT, reprezentanta GUE. Stimate doamnă comisar, Colegul meu uh, grec din grupul politic, domnul Gheorghiulis, a adresat într-o scrisoare publică către doamna von der Leyen o, în, o întrebare și a spus că uh, fără cultură integrarea europeană nu ar fi uh, imaginabilă. Dumneavoastră vorbiți despre uh, cultură ca DNA european. De aceea aș dori uh, din partea dumneavoastră un răspuns cât se poate de clar. Nu considerați că cultura Uh, ar trebui să fie vizibilă în uh, portofoliul său și să nu reprezinte doar o descriere a unei activități. De asemenea, o întrebare de la audierea din 2017, o întrebare care nu și-a găsit răspunsul uh, nici până acum. Atunci vorbeam de directiva privind drepturile de autor. Acum este vorba despre drepturile editorilor și despre uh, alte filtre, dar uh, aș vrea să știu cum putem să uh, rezolvăm chestiunile legate de excepțiile privind drepturile de autor. Uh, aveți planuri în acest sens, în ceea ce privește arhivele muzeelor și altor site-uri, astfel încât uh, să existe un acces sigur la acestea? Merci beaucoup de vos questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Aș începe cu directiva copyright. Da, într-adevăr am făcut excepții, am prevăzut excepții pentru a apăra cercetarea, educația, pentru biblioteci, pentru patrimoniu cultural. Totul e minunat pe hârtie, dar aș dori să continuăm să vedem uh, care vor fi rezultatele concrete, implementarea. În luna octombrie, de altfel, vom uh, lansa o consultare amplă cu factori implicați pentru a aborda aceste subiecte. Deci, în ceea ce privește textul obținut, ideea este minunată, mă bucur de ea, apoi însă va trebui să vedem cum arată implementarea la nivel de state membre. Și voi uh, depune eforturi și pentru a-i uh, informa pe cei care uh, vor beneficia de aceste excepții. Apoi să vorbim despre cultură. Cred că în ultimii ani creatorii, autorii cei care fac parte din uh, această lume uh, și-au dat seama cât de implicată sunt eu. Uh, scrisoarea mea de misiune nu are cum să acopere exhaustiv toate aspectele, dar eu am spus sus și tare. Pentru mine, cultura va fi prioritatea cu numărul 1 pentru mine. Așa cum spunea și dumneavoastră, cultura este șansa, oportunitatea noastră de a putea lupta pentru o Europa mai inclusivă, mai inovatoare, care să țină cont pur și simplu de diversitate, care, care să ducă la inovații, la idei, care să ne permită să facem față provocărilor mondiale, dar și să abordăm anumite sau să dăm curs unor cereri cu mai multă precizie și uh, nu uh, mă voi ocupa doar de patrimoniul cultural. Eu uh, mă voi zbate pentru ca cultura să rămână sus pe lista priorităților. Cine și-ar putea imagina că n ar mai exista, de exemplu, n-ar mai exista capitalele europene ale culturii? Cine și-ar putea închipui uh, o Europa fără diversitate culturală? Deci voi uh, apăra cu forță și cu tărie toate aceste idei. Mulțumesc, uh, doamne Michaels. Întrebare suplimentară? Da, cu toate acestea, vă lipsește din mandat uh, acest punct. Serviciile audiovizuale, directiva aferentă a fost deja menționată de către colega mea și aș dori să fiu concretă. Vorbim despre uh, întrebări care vizează garanții de natură de copyright sau redacționale. E bine, dacă acestea doresc să fie monitorizate din punct de vedere politic în continuare, vă întreb dacă uh, directiva privind comerțul electronic uh, va fi revizuită? Urmează așa ceva? Je serai peut-être très brève. Voi da un răspuns succint. Da, cred că da. Cred că trebuie să ne adaptăm regulile la noile realități din lumea digitală. Thank you very much. And now, Mr. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Hristov din partea SND, membru ITRE. Благодаря ви, уважаема госпожо Габриел. Vă mulțumesc, doamnă Gabriel. Implementarea actualului program Horizon 2020 ne arată că există o fisură uh, mare între vechile și noile state membre în ceea ce privește rata de succes a proiectelor și finanțarea. Acest exemplu a fost uh, prezentat de mai multe ori, iar uh, programele de cercetare europene uh, prezintă un aspect important, proceduri de aplicare dificile, care rezultă într-o lipsă de uh, aplicare în uh, ceea ce privește țările mai experimentate și mai puțin experimentate. Cum uh, veți face astfel încât uh, mai mulți beneficiari să uh, beneficieze de aceste proiecte, respectiv comunitatea științifică din statele din Europa de Est să fie și ele sprijinite. Veți iniția împreună cu ministerele din statele membre proceduri legislative astfel încât să reduceți diferența salarială între cercetătorii de la nivel european? Vă mulțumesc, domnule Cristof, pentru această întrebare. Aș dori să vă răspund cât se poate de simplu. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre ajung la aceeași rată de eficiență atunci când uh, vine vorba despre investiții în cercetare. Ați folosit un termen cheie, simplificare. Simplificarea este o prioritate a procedurilor noastre uh, în ceea ce privește Horizon 2020, dar vor merge chiar și mai departe, pentru că simplificarea este spiritul care stă la baza următorului program Horizon. Există trei piloni, pentru prima dată, care au o structură logică de intervenție și fiecare pilon, de la cercetare la inovare, beneficiază de o descriere clară a mecanismelor și toate aceste lucruri uh, doreau să simplifice uh, procedurile astfel încât simplificarea de uh, astfel încât participarea să fie de asemenea simplificată. Deci ne interesează să simplificăm procedurile. Discutăm despre un singur tip de document standard atunci vine, când vine vorba despre înaintarea uh, candidaturilor, a înscrierilor. Uh, solicităm mai puține informații de la viitorii beneficiari, astfel încât să ne asigurăm că vor fi mai multe proiecte și că în prima etapă vor fi mai multe proiecte care, chiar dacă nu se vor baza pe cheltuieli reale, vor avea succes. Iar atunci când vine vorba despre plata cercetătorilor, ei bine, atunci când sunt plătiți în cadrul proiectelor, salariile lor se bazează pe nivelul uh, salarial din statele membre respective. Nu avem posibilitatea de a interveni direct în această privință, însă vom rămâne în continuare angajați Comisia va urmări evoluția salariilor cercetătorilor din Europa și vom încerca să identificăm unde sunt uh, diferențele mai mari la nivel salarial. Uh, de asemenea, vom analiza condițiile de lucru și uh, vom încerca să găsim căi astfel încât să ajungem la cele mai bune soluții. Dar statele membre sunt cele care pot rezolva aceste lucruri. Noi putem doar să ajutăm. Mulțumesc, domnule Hristov. Aveți o întrebare de follow-up. Vă rog să fie succintă. Ти ли посочили конкретни мерки? Puteți să menționați măsuri concrete de sprijin al cercetătorilor europeni, astfel încât să fie împiedicat exodul creierelor. A spus că nu sunt suficienți bani. Adesea se întâmplă așa. Noi nu dorim ca cercetătorii să plece din Uniunea Europeană sau să plece dintr-un uh, stat membru în altul, să plece, de exemplu, în Statele Unite. Aveți uh, vreo strategie pentru universități? Pentru că tot mai mulți studenți bulgari studiază în străinătate, uh, chiar mai mulți decât în Bulgaria. Și asta va duce, probabil, la ghetouri educaționale în anumite părți ale continentului. Am menționat deja aceste lucruri. Noi uh, dorim să monitorizăm evoluția lucrurilor și să vedem ce se va întâmpla cu uh, granturile Marie Curie. Mulți studenți, într-adevăr, uh, decid să renunțe la un grant și să se întoarcă în țara lor de origine. Nu sunt sigură că banii sunt singurul factor care contează. Nouă ne place să ne gândim la un grant care facilitează oamenilor de știință, cercetătorilor, să revină în țările lor natale după ce au lucrat în străinătate. Însă, este foarte important să urmărim evoluțiile, așa cum spuneați, pentru că există diferențe și nu numai în ceea ce privește plata, ci și în ceea ce privește condițiile de lucru, procedurile, uh, posibilitățile pe care le au oamenii, posibilități de creștere, uh, de evoluție ierarhică. Vorbim aici și de transparență, care este de asemenea foarte importantă. Așadar, trebuie lucrat la nivelul salarial, trebuie lucrat la cooperare și transparență și am dorit să creăm aceste universități europene până în 2024 și vom lucra pe această direcție. Mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Romeo Franz din partea verzilor. The far right Extrema dreaptă uh, volează tot mai mult către homofobie, vorbim de islamofobie, anti-egiptism și alte uh, astfel de fobii și aș vrea să știu uh, ce, do- ce um, vă gândiți să faceți astfel încât să combateți aceste xenofobii. Erasmus Plus reprezintă un instrument de promovare a dialogului intercultural și al uh, unității în diversitate. În lumina angajamentului dumneavoastră de a include granturi uh, țintite pentru oameni cu uh, puține oportunități, aș dori să știu care sunt măsurile pe care doriți să le luați, astfel încât să vă asigurați că Erasmus este mai accesibil și mai inclusiv. Ca un reminder, educația în continuare nu este accesibilă tuturor uh, societăților noastre și nu uh, toată lumea este uh, tratată pe picior egal. În Germania, 18% dintre cei care au uh, background romanii sunt analfabeți. În România vorbim de chiar 40%. Aceste persoane nu au acces la educație, iar uh, viitorul lor este determinat, uh, predeterminat încă de la bun început. Uh, Uh, vorbim de antițiganism care reprezintă o tendință îngrijorătoare. Doamna comisar, vă rog. Mersi beaucoup de vos questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Cum putem să luptăm împotriva radicalizării? Cum putem să ne asigurăm că uh, tinerii nu ajung într-o astfel de situație. Cred că avem două instrumente la dispoziție în principal. Bineînțeles că programul Erasmus uh, rămâne un program foarte bun în acest domeniu, inclusiv în prezent avem astfel de proiecte care permit tinerilor să se asigure că uh, nu ajung în uh, ghearele radicalizării. Eu aș vrea să facem un bilanț al tuturor proiectelor din statele membre, să tragem concluziile, să vedem ce a funcționat și ce n-a funcționat dacă mă uit la mm, miile de proiecte legate de Erasmus, mă tem, fiecare dintre ele spune că e unic, dar sunt sigură că trebuie să ne asigurăm să, că tragem câteva învățăminte care apoi să fie uh, folosite și în altfel de situații. Radicalizarea uh, nu se face doar la modul concret în lumea offline, ea se face și în lumea online și de aceea am uh, susținut campania, campania Un internet mai sigur pentru Uniunea Europeană și de aceea, nu numai în planul de educație digitală, mă voi uh, interesa în legătură cu felul în care tinerii folosesc internetul și apoi cum sunt folosite și datele lor pentru a identifica o eventuală radicalizare sau, din contră, uh, când constatăm că un tânăr duce un mod de viață sănătos. Pentru că observăm că dacă cineva a citit două articole pe o anumită rețea socială, începe să primească oferte pe subiecte asemănătoare care pot duce mai ales la tineri care sunt vulnerabili la situații care nu sunt deloc plăcute. Deci Erasmus, da, incluziune, un cu prim cuvânt cheie. Am dori să fim deschiși înspre uh, școli Cred că e foarte important să avem acțiuni cu școli. Pentru copiii care nu ajung la școală, ce facem? Ce se întâmplă cu ei când știm că un copil din cinci provine dintr-un uh, mediu defavorizat și uh, riscă să nu meargă nici la grădiniță, nici la școală? Și mi-aș dori ca programul Erasmus să, să pună accentul pe micile organizații pe nivelul local pentru a permite uh, uh, deschiderea spre școli. Mulțumesc foarte mult. Întrebare suplimentară, domnule Franz, dacă doriți. On the European level, we have... La nivel european, trebuie să fim proactivi. Care este părerea dumneavoastră cu privire la Fondul de Educație European, care se referă la toate persoanele care sunt afectate de rasism și antigipsism și care au nevoie de un astfel de fond, nu sunt apărați de nimeni și vreau să subliniez că copiii nu sunt integrați în sistemul școlar din cauza uh, tendinței anti-gipsiste, nu pentru că nu vor să fie integrați și nu ar vrea să se integreze. Si on entend l'intitulé, cela sonne beau. Sună frumos când uh, citim titlul. Dar sper că am reușit să vă conving că eu consider că înainte de a continua să facem un bilanț al acțiunilor existente. Înainte să vedem ce putem face cu acest nou fond, aș vrea să știu ce am făcut cu banii disponibili uh, din fondurile actuale. Pentru că există, e vorba de uh, sume de miliarde de euro. Și voi încerca să văd cum au fost uh, cheltuite fondurile disponibile, pentru ca după aceea să văd dacă e necesar să schimbăm uh, anumite reguli, pentru că această dimensiune uh, de incluziune să fie elementul cheie al programului și mai ales pentru a avea o abordare out of the box, inovatoare. Nu trebuie să excludem pe nimeni dar acum cred că trebuie să avem o schimbare de paradigmă pentru a obține uh, rezultate concrete la anumite provocări. Thank you very much. Now, madame. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Ioveva uh, din partea CULT, membru Renew. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. I will speak in my native language, but I... Voi uh, vorbi în limba mea maternă. Vă mulțumesc pentru răspunsurile furnizate până acum. Pisnih odgovorih ste, spoștovana candidatka, zapisali da... În uh, răspunsurile dumneavoastră în scris ați menționat faptul că doriți să sprijiniți statele membre uh, astfel încât să-și coordoneze mai bine investițiile în așa în numitul triunghi al cunoașterii și investițiile din acest domeniu. Și de asemenea doriți să oferiți finanțare oamenilor de știință, astfel încât uh, să rezolve provocările cu care ne confruntăm. Vă rog să ne spuneți cum intenționați să sprijiniți statele membre în acest demers, cum intenționați să oferiți uh, sprijin uh, în ceea ce privește infrastructura necesară și triunghiul cunoașterii. Merci beaucoup. Dès lors qu'on parle de la tri... Mulțumesc. Avem acest triunghi al cunoașterii și evident că mă gândesc la Institutul European pentru Inovație și Tehnologie. Acum vreau să mă ocup de diferitele comunități în domeniul inovației pentru a vedea ce au făcut. Pentru statele membre, două lucruri specifice. Cum am spus, avem un mecanism, cum ar fi Policy Support Facility, Înțeleg că toate statele membre l-au folosit, deci peste tot s-au făcut analize și recomandări foarte concrete. Dat fiindcă vorbim de peer review, deci și statele membre peste trei ani trebuie să dea un răspuns. Ce vreau să fac cu ei este să văd în cadrul acestui mecanism și al analizelor făcute din perspectiva sistemelor naționale de cercetare și inovare și recomandările formulate, deci ce s-a făcut. Și apoi să discut cu statele membre despre posibilități care le sunt oferite prin programul Orizont 2020 și Orizont Europa lucrând în sinergie cu celelalte fonduri europene. Încă o dată, deci, ajungem la întrebarea cât de important e pentru statele membre să aibă cunoștințe detaliate cu privire la ce există, de la Fondul de Dezvoltare Regional până la Fondul Social trecând prin InvestEU. Care sunt posibilitățile? Aș acorda o atenție specială cu exemple, cu recomandări care să vizeze măsuri concrete și apoi să vedem împreună posibilitățile de finanțare pentru a le da acest sentiment de încredere față de recomandările primite, pe care să le vadă ca pe recomandări fezabile. Deci aș lucra în această direcție. Există multe alte piste care se pot contura, dar eu aș vrea să conturez aceste două piste cu statele membre pentru a transmite un mesaj împreună. Yes. Întrebare suplimentară? Da, vă rog. Kako pa buste uveliavili povezavo med... Mulțumesc! Cum intenționați să implementați această legătură între cercetare, educație și inovare și alte politici ale Uniunii Europene în această tranziție către o societate corectă și uh, neutră din punct de vedere climatic. Avem o provocare în fața noastră. Educația, cercetarea și inovația reunite împreună. Deocamdată nu se întâmplă așa și de aceea eu cred că acest nou portofoliu e o oportunitate. E suficient să vedem cum vrem să revitalizăm spațiul european al cercetării și să ne gândim că de pe acum la sinergii cu educația. Nu va fi ușor când ne uităm inclusiv în activitatea internă, în comisie, ne dăm seama că trebuie făcut, ne dăm seama că trebuie făcut un efort important. Vrem o strategie europeană a cunoașterii care să includă educația, cercetarea și inovarea. Dar cred că trebuie să dăm niște consistență acestor denumiri. Și cum am spus, cu programul Orizont 2020 avem posibilitatea de a ne asigura că cercetarea este folosită pentru inovare și viceversa. Am dat deja exemplul Consiliului European al Inovării și al acceleratorului. Mai există un alt instrument, Pathfinder. Putem miza pe asta pentru a, face, pentru a descoperi tehnologii disruptive care să fie implementate pe piață împreună cu acceleratorul, acesta fiind un exemplu concret. And the last question comes from uh, Maria. Mulțumesc. Uh, ultima întrebare vine din partea Mariei Lagresa Carvalho. <clears throat> Este uh, membra ITRE din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, Maria Gabriel, bun venit. Doresc să vă vorbesc despre leadership industrial și voi începe cu o, uh, o declarație și apoi uh, voi pune întrebări. Din punctul meu de vedere, fără știință, cercetare și inovare, este foarte dificil să ne atingem uh, obiectivele ambițioase de mediu și să ne asigurăm baza puternică pe care dorim să o avem um, în Europa, o bază industrială solidă. În ceea ce privește strategia industrială, avem nevoie de uh, politici uh, inovatoare și un uh, ecosistem care să ne permită să investim în diferite sectoare, de la automotive până la uh, spațiu, uh, domeniul alimentar, domeniul produselor chimice și alte industrii. Întrebarea mea, care sunt propunerile noastre concrete în politica dumneavoastră și în contextul Horizon Europe, care să contribuie la crearea acestei baze industriale solide în Europa. De asemenea, cum apreciați rolul inovării disruptive în uh, EIC, uh, care colaborează cu IT-ul astfel încât uh, să se ajungă la aceste rezultate? Merci beaucoup. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am spus acest lucru. Europa e lider dar uh, această poziție s-a bazat pe industrie și dacă vrem să ne păstrăm uh, acest uh, loc de putere industrială, trebuie să investim, dar trebuie mai ales să investim în mod strategic. Unde putem constata valoarea adăugată europeană a acestei abordări europene? Vorbeați de industrie și trebuie să fac o precizare avem o legătură directă și o cooperare sporită pe care trebuie să o avem împreună cu uh, doamna comisar uh, desemnat Gular, împreună cu doamna vicepreședinte executivă Vestager, pentru că obiectivul nostru a fost să construim o nouă strategie industrială europeană. Ceea ce ar fi important pentru mine e să uh, fac să se înțeleagă că fără cercetare și inovare nu vom reuși cu adevărat să investim în mod inteligent să ne asigurăm că cooperarea transnațională a turile noastre industriale vor fi luate în calcul și asta într-un context nou. Pe drept cuvânt spuneați cât de important este obiectiv, obiectivul vizând uh, schimb, schimbările climatice și leadership industrial sunt adevărate priorități. Am, avem deja proiecte în cadrul Orizont 2020 și sper că aceste proiecte uh, Uh, să vină cu noutăți în orizont uh, Europa, să vină cu o nouă valoare adăugată, dar să ne permită să facem față și provocărilor societale, precum uh, tranziția digitală, schimbările climatice. Mă gândesc la toate proiectele mm, legate de hidrogen, inclusiv cele legate de proiectele prioritare, flagship pentru că trebuie să obținem rezultate de pe urma investițiilor efectuate. Deci, în viitoarea strategie industrială mă voi asigura că prin intermediul cercetării și al inovării, Europa investește la modul inteligent. Europa uh, se bazează pe aturile sale, dar nici nu uh, se dă înapoi uh, în a fi lider în următorul val de inovare. Mulțumesc, întrebare suplimentară. Domnule comisar desemnat, uh, dorim un Horizon Europe simplu și uh, solid, însă uh, cu toate acestea nu am reușit încă să facem un lucru cu Horizon 2020 și dorim să îmbunătățim acest lucru pentru Horizon Europe. Și aș dori să vă întreb cum apreciați acest lucru. Trebuie să conectăm mai bine cercetarea la frontieră cu celelalte domenii Horizon Europe în fiecare domeniu al Horizon Europe. Avem nevoie de cercetare la frontieră, astfel încât um, totul să fie mai aplicat. De exemplu, în uh, ceea ce privește parteneriatele public-private și acestea trebuie să fie uh, conectate de cercetarea la frontieră. Am vorbit despre Clean Sky și despre alte programe. Cum considerați că putem să facem această interconectare mai bună între cercetare și aceste părți mai aplicate ale Horizon Europe? Mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune! Real. Mulțumesc, doamna Gabriel. Da, pe drept cuvânt puneți accentul pe această provocare. Pentru mine există mai multe uh, piste. Primul pilon uh, din Orizont Europa vizează excelența științifică. Nu avem doar uh, Consiliul European, ci avem și acțiunile Marie Slodovska-Curie. De ce să nu le alocăm diverselor misiuni din pilonul 2? De ce să nu le includem și în lucrările pe care Organizația Internațională a Muncii le desfășoare uh, Uh, pentru a uh, crea ecosisteme. Uh, ce putem, cum putem să avem un ecosistem fără cercetători? Cred că putem să punem la treabă cercetarea. Și dacă ne uitim la misiuni, cercetătorii pot să se implice pentru a lupta împotriva cancerului, pentru a combate schimbările climatice, se pot implica în schimbarea, în tranziția digitală. Pentru mine ce e important este să cooperăm strâns cu comunitatea de cercetători pentru a ne asigura că sunt și mai proactivi. Și de aceea am, mi-am luat acest angajament ferm. Mi-aș dori ca Comisia să publice o comunicare cu privire la spațiul european al cercetării în al doilea semestru 2020 și sper ca în această comunicare aceste principii pe care deja le degajăm, sigur, va trebui să le precizăm ca ele să uh, reiasă direct în această comunicare. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta încheiem uh, runda celor 25 de întrebări. Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebările foarte interesante pe care le-ați adresat. A fost o dezbatere uh, foarte interesantă. Și acum, domnule comisar desemnat, uh, îmi cer scuze uh, că trebuie să tai câteva dintre răspunsurile dumneavoastră la întrebări foarte interesante care au fost adresate, iar acum aveți posibilitatea pentru a um, mai oferi o declarație în 5 uh, minute, în care să includeți ideile pe care doriți să le mai exprimați, pe care nu ați reușit să le, la care nu ați reușit să vă referiți integral în răspunsurile dumneavoastră. Vă rog. Doamna... Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest schimb, pentru că mi-a permis să iau pulsul așteptărilor dumneavoastră, sensibilităților dumneavoastră și să lansez un dialog care, dacă voi fi confirmată, va fi o primă etapă într-un lung parteneriat. Mă bucur să văd că totul s-a lansat pe tonul deschiderii și onestității. Au fost mai multe puncte care au revenit constant în întrebările dumneavoastră, printre care primul mesaj este să se înțeleagă foarte clar că denumirea inovație și tineret este sport, este tinerețe. Există și alte subiecte urgente, de la buget până la widening, de la parteneriate până la misiuni și ce aș vrea să fac, și asta vă spun de pe acum, este să arăt că nu există timp de pierdut și vă confirm că subiectele vor fi tratate pe baza angajamentului luat în fața dumneavoastră și aș vrea să spun asta încă o dată aici. E momentul să stabilim niște orientări pentru a putea să avem investiții care vizează mai bine așteptările cetățenilor, companiilor și ca să, care să răspundă mai bine provocărilor globale. Și aș vrea să mă adresez tuturor celor care poate s-au întrebat după ce au auzit introducerea mea, dacă provocările menționate corespund modului în care îmi voi structura prioritățile. Răspunsul meu e clar. Nu. De aceea, aș vrea să le inversez în concluzie și să vă spun că cu un buget ambițios, diversitatea culturală, industriile creative, partenerii de încredere, tinerii, educația de calitate, regiunile, sportul, uh, cu toții vom ajunge să uh, fim lideri în cadrul activităților unde se regăsesc solidaritatea, cooperarea, competitivitatea, ca să inventez tripticului Jacques Delors. Și în final o să mă adresez dumneavoastră în limba bulgară. Dați-mi voie să închei prin a menționa un lucru special la care țin foarte mult. Este imnul bulgar pentru cultură și educație, care este dedicat Sfinților Kiril și Metodius, niște promotori ai educației. Cuvintele sunt simbolice, textul a fost scris cu 127 de ani în urmă în orașul ruse de Stoian Mihailovski, un profesor de franceză. 9 ani mai târziu, un profesor de muzică a, a scris muzica inspirat pentru că a văzut unul dintre evii lui citind un, o poezie în ora de muzică. Și 50 de minute mai târziu a creat melodia și în 127 de ani acest imn al științei, al cunoașterii, poate fi auzit în fiecare școală din țara mea și a putut fi auzit. A fost cântat și în instituțiile europene să ne îndreptăm către un viitor mai strălucit împreună cu alfabetizare și cunoaștere care ne vor ajuta să mergem înainte. Știința este un soare care ne atinge sufletele. Haideți să mergem mai departe. Cunoașterea e putere. much, uh, Madame Mulțumesc foarte mult, doamna Gabriel. Mulțumesc că, uh, de asemenea celor două comisii care au fost prezente astăzi aici. A fost uh, un schimb de opinii, după cum spuneam, foarte interesant. Un maraton veritabil. Ne-a luat mult timp și, de asemenea, am fost foarte eficienți și a fost o discuție foarte animată. Au fost acoperite multe uh, idei, multe uh, topicuri de discuție. Am discutat despre portofoliul uh, inovării și tineretului în integralitatea sa. Mulțumesc așadar uh, pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim uh, um, pentru această cooperare foarte bună cu Comisia Cult și vă dau cuvântul pentru a încheia. Păi, Uh, Vă mulțumesc, uh, doamna Vălean. Doresc să mă alătur și eu cuvintelor uh, dumneavoastră în proporție de 100%. Le mulțumesc și eu membrilor celor două comisii pentru întrebările adresate și doamnei comisar desemnat pentru răspunsurile amănânțite. După cum am așteptat, a fost o discuție foarte interesantă, un portofoliu multilateral și divers uh, cu care am avut de-a face. Mulțumesc domnului Valean, mulțumesc secretarului ITRE și secretariatului CULT pentru organizarea foarte bună a acestei audieri și pentru buna cooperare și, după cum știți, următoarea noastră misiune este ca uh, ceea ce am auzit astăzi să evaluăm împreună. Această evaluare va avea loc mâine, marți, 1 octombrie, la ora 9, într-o uh, ședință comună Cult ITRE la ASP 1 G2. Mâine, la ora 9, ASP 1 G2 este sala unde se întâlnesc coordonatorii celor două comisii pentru a purta discuția de evaluare și a redacta scrisoarea de evaluare. Vă mulțumesc așadar, mulțumesc uh, încă o dată Mariei Gabriel și sunt uh, curioasă care va fi evaluarea de mâine. Vă mulțumesc!